Ladies and gentlemen, please. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc dacă puteți, vă rog, să vă așezați și să faceți liniște pentru ca să putem continua cu ordinea de zi. Am ajuns la punctul 26 de pe ordinea de zi. An exchange of views with the Vice President Vivian Reding. Punctul 26 de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu vicepreședinta Vivian Reding privind prioritățile din domeniul justiției organizăm aici dezbaterea pentru ca să putem folosi uh, la maxim timpul pe care îl avem. Avem uh, de la ora 3 până la ora 5 timp. O să începem cu prezentarea doamnei uh, Reding. E vorba de o propunere care a fost uh, lansată de către Comisie de curând despre protecția datelor, uh, foaia de parcurs despre cooperare judiciară și după aceea, după această prezentare, vom uh, avea o rundă de întrebări și eventual încă o rundă de întrebări pe diferitele subiecte pe care le abordează doamna comisar. Vom avea o dezbatere care cu siguranță va acoperi o serie de probleme de actualitate. O să încep uh, prin a-i da cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei, doamna Reding. Thank you, President and honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o rezoluție pe tema susținerii victimelor crimelor și uh, infracțiunilor. În general, aș vrea să felicit uh, pe toți cei care au lucrat la elaborarea acestei legislații pentru ca ea să poată fi aplicată cât de curând. Datorită activității extrem de implicate a raportorilor și raportorilor din umbră, am reușit să obținem un rezultat bun la acest dosar. Președintele Comisiei m-a rugat să vă vorbesc despre această directivă în, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și apoi și despre uh, oficiul procurorului uh, general. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre ultimele realizări în combaterea fraudei. Pe 11 iunie 2012, Comisia a adoptat o propunere de directivă care dorește să echipeze Uniunea cu instrumentele necesare pentru a combate fraudele la adresa bugetului uh, european și pentru o mai bună folosire a banilor europeni. Folosirea fondurilor în mod eficient este o prioritate pentru toată lumea, mai ales având în vedere dificultățile economice cu care ne confruntăm în momentul de față, într-un uh, moment în care se negociază, de exemplu, următorul CFM. Extinderea activităților ilegale și ilicite au dus la pagube destul de mari din bugetul european, cifre destul de impresionante. Iar uh, făptașii încearcă să folosească informația despre fondurile europene, mai ales în domeniul agriculturii și dezvoltarea și în domeniul dezvoltării. În 2010, statele membre au raportat mai multe cazuri de fraudă pe, în valoare de 600 de milioane de euro. Aceasta este numai suma raportată, pentru că putem pleca de la premiza că cifra adevărată este cu mult mai ridicată decât aceasta. În orice caz, nu putem să tolerăm ca vreun euro din fondurile contribuabililor să se risipească și să fie pradă infractorilor. Una din provocările cele mai importante este că în Uniunea Europeană fondurile Uniunii Europene nu sunt protejate la fel de bine în toate statele membre. Există legislație pentru combaterea fraudei la adresa bugetului european, dar aceasta este destul de diferită și mai degrabă o cârpeală, ca să spun foarte pe, pe șleau. Există diferențe între pedepse de mai mulți ani de închisoare la amenzi sau nimic în funcție de unde se întâmplă frauda respectivă în Uniunea Europeană. Acesta este într-adevăr uh, un motiv pentru ca cei care vor să fraudeze bugetul să se ducă în acele locuri în care acest lucru este mai simplu. Și modelul acesta de aceea nu devine sustenabil. Nu putem avea un uh, un fond, fond comun pentru fermieri, pentru cercetare, pentru agricultură în general, dar 27 de abordări diferite atunci când ceva nu merge. Deci, logica ar trebui să fie corectată în mod foarte, logic, foarte ușor. Dacă avem un buget cu fonduri de la 27 de state membre din bugetele lor, avem nevoie și de o lege federală pentru a putea proteja acest buget. Dacă noi în Uniunea Europeană nu facem acest lucru, atunci nimeni nu o va face în locul nostru. Și aici avem o diferență foarte clară cu infracțiunile pe care le um, întâlnim de obicei la nivel național. Așadar, directiva antifraudă din partea Uniunii Europene pentru interesele financiare ale Uniunii ține cont de o, această problemă și încearcă să o repare un cadru de armonizat în Uniunea Europeană pentru uh, urmărirea acestor uh, infracțiuni și pentru pedepsirea lor la nivel unitar este un lucru absolut necesar, așa încât să nu se mai poată exploata diferențele actuale între sistemele legale și infractorii să nu mai aibă unde să se mai refugieze pentru a comite noi infracțiuni. Permiteți-mi, vă rog, acum să mă refer concret la câteva din avantajele pe care le-ar aduce cu sine propunerea noastră. În primul rând, ar uh, oferi o definiție comună a încălcării uh, legilor sau a fraudelor, a infracțiunilor sau a folosirii uh, greșite a banilor, abuzului de bani, spălare de bani, caruselul TVA-ului și așa mai departe. În al doilea rând, statele membre ar fi obligate să impună o pedeapsă minimă de șase luni de închisoare până la un maxim de cinci ani pentru cele mai grave încălcări împotriva intereselor financiare ale Uniunii și pentru daune între 100.000 de euro pentru fraudă la uh, 30.000 de euro pentru uh, spălare de bani sau corupție. În plus, statele membre vor fi obligate să ofere reguli comune pentru limitarea în timp a procedurilor penale împotriva infractorilor, adică o perioadă de timp după care nu se mai poate opri procedura. Nu se mai poate continua procedura. Astăzi există proceduri care durează mult prea puțin sau care sunt oprite prea repede, așa încât nu se poate, într-adevăr, face o anchetă corectă. În al patrulea rând, această propunere a, o să permită recuperarea fondurilor pierdute, pentru că această propunere va fi legată de directiva cu privire la confiscări, care în continuare este negocieri în momentul de față. Am uh, adoptat în cadrul acestei directive o politică de zero toleranță împotriva bugetului european în corupția și în uh, folosirea abuzivă a bugetului european. Este destul de logic să facem acești pas, dar, domnule președinte, permiteți-mi, vă rog, în fața comisiei dumneavoastră să vă spun că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Există în continuare o oarecare reticență la crearea unui uh, protecții în toate statele membre la adresa intereselor financiare ale Uniunii Europene. Discuția nu va fi ușor de purtat, dar va fi necesară și mă bazez pe dumneavoastră pentru ca să ne ajutați în această discuție. Un al doilea element important. După cum uh, vă amintiți din discursul președintelui Barroso despre starea Uniunii, el a anunțat intenția Comisiei de a prezenta în curând o propunere de instaurare a unui uh, oficiu al procurorului european. Avem uh, indicii clare că unele cazuri de fraudă la adresa bugetului european, așa cum s-a întâmplat acum cu elaborarea directivei cu privire la infracțiunile și sancțiunile care sunt listate în această directivă, sunt așadar considerate aceste infracțiuni o prioritate joasă de către mulți procurori naționali și trebuie să abordăm această problemă cât se poate de repede. Iată motivul pentru care colaboratorii mei au pregătit o inițiativă pentru a instaura un oficiu al procurorului european, care se bazează pe articolul 86 din tratate și un astfel de oficiu va avea prerogativele de a iniția uh, procese în toate statele membre și vor putea să se asigure de asemenea ca infracționatorii să poată să fie aduși în fața justiției. Nu este vorba de ceea ce au spus unii înainte de un procuror general. Este vorba de un procuror care va coordona exclusiv activitatea din statele membre cu privire la abuzul de fonduri europene și deci abuzuri la adresa bugetului european. Am început de curând această activitate. Nu pot să vă spun acum în detaliu cum va funcționa acest uh, oficiu al procurorului european, dar, așa cum uh, se citește din tratat, el se va concentra pe frauda împotriva fondurilor comunitare și Încercăm, de asemenea, să ne uităm cum va funcționa cel mai bine astfel de organ și cum vom putea să implicăm și Parlamentul European și în faza pregătitoare, cât se poate de repede. Aș dori să vă informez că am avut o întâlnire cu procurorii naționali și cu reprezentanții Eurojust și Euro și cu reprezentanții OLAF. Îmi cer scuze, spune doamna comisar, îmi, uh, nu-mi venea cuvântul din toate aceste călătorii în ultima vreme. Așadar, uh, Olaful este unul din instituțiile, una din instituțiile care a cerut acest lucru. Dacă știți că și la audierea mea eu am anunțat că procurorul acesta va fi, de fapt, o evoluție față de Eurojust. Deci, doamnelor și domnilor, a început munca grea și vă voi ține uh, întotdeauna, vă voi informa pentru ca să știți ce se întâmplă. Permiteți-mi acum să mă refer și la drepturile procedurale. În 2009, am stabilit o agendă ambițioasă pentru a ne asigura că Uniunea Europeană este un loc în care suspecții sunt imediat uh, sesizați. Avem nevoie de drepturi comune, avem nevoie de un, o arie a justiției, un spațiu european de libertate și justiție, pentru ca să avem reguli care funcționează. Un re, o regulă minimă de funcțion, bună funcționare a proceselor este esențială, pentru că datorită colaborării dumneavoastră și datorită colaborării cu Consiliul, am reușit deja să adoptăm două măsuri din foaia de parcurs. Știți că este vorba de dreptul la traducere și interpretare în cadrul proceselor la penale și la dreptul de informare. În iunie anul trecut am prezentat a treia măsură în, din cadrul foii de parcurs. E vorba de dreptul la un avocat ex officio. Aceasta este pentru mine inima drepturilor procedurale din cadrul foii de parcurs. Și acesta este și de ce, cred eu, trebuie să fim foarte ambițioși în acest domeniu. Cetățenii noștri ar trebui să ofere, să, fie, să primească clauze de salvgardare suficiente atunci când sunt acuzați sau su- sunt suspectați de uh, infracțiuni penale. Vă mulțumesc foarte mult pentru votul dumneavoastră orientativ pe 12 iulie cu privire la raportul doamnei Antonescu. Acesta mă mi-a dat încredere pentru că este vorba de un raport foarte ambițios. În calitate de reprezentanță ai poporului european ați stabilit că este nevoie de standarde uh, minime uh, pe care trebuie să le păstrăm și pe care trebuie chiar să le îmbunătățim față de ceea ce există acum, față de ce a spus, a prezentat Comisia. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați subliniat toate aceste necesități. Trebuie să existe și uh, dreptul la confidențialitate atunci când un suspect uh, vorbește cu avocatul său și trebuie să existe posibilități foarte limitate de derogare de la acest drept. Accesul uh, la un avocat este extrem de important. Uh, vorbesc aici de toate procedurile la nivel european și trebuie să existe și o procedură în cazul încălcării acestor drepturi. mulțumesc doamnei raportor Antonescu pentru activitatea sa extrem de bună în acest domeniu. Acum două săptămâni a avut loc trilogul pe acest dosar, care a avut loc într-un spirit extrem de constructiv. Președinția încearcă să ajungă la un acord în timpul uh, mandatului său de președinție în exercițiu și sper ca toată lumea să lucreze cât se poate de bine împreună, împreună cu Parlamentul și președinția, deci pentru a putea să ne atingem acest obiectiv. Trebuie însă să știm că în momentul de față vom începe negocieri foarte dificile și că probabil vom avea nevoie și de ceva flexibilitate pentru a putea să găsim un echilibru corect între dreptul persoanelor suspectate și nevoia de uh, proceduri clare de investigație. Făcând acest lucru însă, trebuie să insistăm asupra faptului că orice soluție vom găsi ea trebuie să ducă la o respectare și o îmbunătățire a drepturilor fundamentale, iar textul final, indiferent cum va arăta acesta, trebuie să ofere clauze de salvgardare bune, corecte, pentru ca să se poată garanta un proces corect, just și pentru ca și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului să fie respectată. Ce trebuie să facem în domeniu pentru a obține aceasta? Când vorbeam despre victime și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, colaborat într-un mod foarte frumos, admirabil între Comisia Libe și Comisia FEM, mă refer aici la această colaborare, ați dat o imagine a unui joint venture la nivelul Parlamentului European și la felul în care, dacă lucrăm împreună, putem ajunge la succes. Am vorbit foarte mult despre suspecții vulnerabili, despre cei care abuzează copii și despre copiii care sunt o categorie vulnerabilă. Am vorbit și despre clauzele de uh, salvgardare suplimentare, pe lângă cele care sunt prevăzute în măsurile deja în vigoare, care garantează un proces uh, corect. Iată de ce Comisia a hotărât să facă, să elaboreze un studiu care este în curs și care este însă necesar înainte de studiul de impact pe acest subiect. Ne vom uita și la prezumția de nevinovăție și ne vom gândi la felul în care ea s-ar putea regăsi la o inițiativă a Comisiei pe drepturile procedurale. Vrem să integrăm așadar acest concept. Am făcut foarte multe, suntem într-un proces uh, continuu de elaborare a acestor dosare și vom face propuneri curând tot pe această temă. Domnule președinte, aș dori să mă refer la un subiect uh, căruia uh, Comisia dumneavoastră i-a acordat foarte multă atenție, o atenție susținută și chiar ieri ați discutat în cadrul uh, Comisiei dumneavoastră în legătură cu acest subiect. E vorba de protecția datelor. E un subiect uh, care a reprezentat pentru mine o prioritate din luna ianuarie. Am anunțat, o, am anunțat această uh, reformă. Pot să spun că sunt un comisar norocos pentru că uh, avem raportori foarte eficienți pe această temă. Domnul Albrecht și domnul Druțas Uh, lucrează foarte strâns, foarte bine împreună, au avut consultări foarte strânse și și-au uh, stabilit un calendar foarte ambițios și trebuie să fim ambițioși, ambițioși pentru că scopul nostru este să ajungem la un acord în 2013, cel mai Uh, târziu uh, până la sfârșitul președinției irlandeze. Știu că e un obiectiv foarte ambițios, dar felul în care cooperează raportorii dumneavoastră mă îndreptățește să cred că nu e vorba de un obiectiv imposibil de atins. Am uh, citit cu mare interes uh, interesul comun pe care l-au, uh, l pregătit, l-au pregătit raportorii înainte de vacanța de vară. Sunt de acord cu diagnosticul lor, că, respectiv că procesul, cele două procese de reformă trebuie văzute în paralel. Pachet, deci abordarea de tip pachet este foarte importantă și mai au act și de faptul că uh, raportorii spun că e nevoie de clarificări suplimentare, de mai multe dezbateri și sunt de acord cu ei în acest sens. Trebuie să vă informez că la Consiliul Neoficial Informal din luna iulie, la care ați participat și dumneavoastră, domnule președinte, s-a discutat o serie din aceste aspecte. Uh, povara administrativă, de exemplu, actele delegate, actele de implementare, Uh, articularea, legătura între sectorul, necesitățile pentru sectorul privat și sectorul public. Cred că am înregistrat progrese în toate aceste domenii, însă acum e cel mai important e faptul că statele membre au fost de acord cu principiul că rulile se uh, aplică atât sectorului public cât și sectorului privat. Bineînțeles că există specificități legate de sectorul uh, public și de aceea am uh, înaintat o Uh, directivă în acest sens pentru a acorda uh, suplețea, flexibilitatea uh, necesară sectorului public. Bineînțeles că trebuie să continuăm să aprofundăm această dezbatere și, de asemenea, și uh, povara administrativă trebuie să fie examinată în continuare și dezbaterea legată de actele delegate. Sunt foarte deschise în ce privește toate aceste dezbateri și cred că vom ajunge la soluțiile potrivite în acest sens. Uh, nu trăiesc speranța că vom ajunge, uh, vom obține atât un nivel ridicat de protecție pentru cetățeni, uh, de asemenea vom putea consolida piața internă și vom putea și încuraja creșterea. Și acum aș dori să mai spun ceva în legătură cu întrebarea de ce am ales soluția unei directive. Și aici aș dori să adaug că chiar dacă noi recunoaștem faptul că e nevoie de o anumită flexibilitate pe care trebuie să o asigurăm statelor membre în directiva cu privire la securitate sau aspectele de securitate, trebuie să avem garanții foarte clare. Regulile și drepturile care se aplică la ambele niveluri trebuie să fie aceleași. Însă, dacă facem uh, o comparație cu o de- decizia cadru pe care o avem astăzi în vigoare, directiva reprezintă un pas foarte important înainte pentru că acoperă nu numai uh, cooperarea transfrontalieră, ci și uh, uh tratarea internă de către autoritățile competente în cadrul statelor membre, ceea ce poate să ducă la o cerere uh, a intervenției Parlamentului European, fapt care s-a întâmplat deja odată cu adoptarea deciziei cadru. Și aș dori să acordăm o atenție specială uh, domeniilor uh, în care domnul raportor Druța și uh, ceilalți eurodeputați consideră că trebuie să introducem clarificări suplimentare. Însă, obiectivul nostru final e ca ambele texte să vină cu norme clare, cu o abordare sau reguli de protecție echilibrate și uh, foarte performante de protecție a datelor personale. Aștept cu nerăbdare dezbaterea care va avea loc în uh, zilele, în datele de 9 și 10 octombrie, cu ocazia uh, Comitetului Interparlamentar, uh, Parlamentele Naționale, Parlamentul European este foarte important să ascultăm, să vedem și care este poziția parlamentelor naționale și aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a înlesnit organizarea acestei reuniuni. Documentele de lucru specifice și proiectele de raport ale domnilor Albrecht și Druțas vor fi um, foarte importante, pași foarte importanți în procesul de reformă și Comisia va ajuta toată asistența necesară în acest sens, atât președinției, cât și activității dumneavoastră în cadrul uh, Comisiei Libe. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă comisar, uh, vicepreședinte al Comisiei, mulțumim, doamnă Reding, pentru această prezentare cuprinzătoare, foarte amănunțită a principalelor componente a programului dumneavoastră, ale programului dumneavoastră de lucru, prioritățile în domeniul uh, justiției. Și ne-ați prezentat uh, în principiu trei domenii. În primul rând, uh, protejarea uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene cu noul text legislativ din acest domeniu. În al doilea rând, așa, numita, așa numitul uh, pachet cooperare judiciară, drepturi procedurale și, în uh, al treilea rând, protecția datelor. Bineînțeles că e un uh, subiect foarte, foarte important și care a fost dezbătut de-a lungul timpului în reuniunile Comisiei Libe și chiar recent, foarte recent, ieri după masă, împreună cu raportorii pentru regulament și pentru directivă am discutat acest subiect. Deci, pentru ca um, această dezbatere să fie cât mai bine uh, organizată, vă propun să uh, adresăm o primă serie de întrebări în legătură cu primul subiect, inițiativa de a reglementa protecția cu privire la interesele financiare prin legislație penală. Apoi să luăm o a doua rundă de întrebări cu privire la drepturile procedurale și apoi, în al treilea rând, o a treia serie de întrebări legate de protecția datelor. Astfel încât nu vom amesteca borcanele și vom, va fi și mai ușor pentru doamna Reding să răspundă la fiecare întrebare care îi va fi adresată și deci să abordeze fiecare subiect. Deci, aș dori să profit de această ocazie pentru că doamna comisar Reding uh, ne-a, m-a mi-a pus uh, problema în mod foarte direct. Deci aș dori să mă asigur că cooperarea cu Comisia în acest domeniu, aș dori să-i spun pe această cale că doresc să mă asigur că voi face tot ce mi stă în putință pentru ca Comisia Uh, libe prin președintele său va face tot ce este putință pentru a asigura cooperarea cu întregul Parlament European și că va stabili un adevărat dialog între instituțiile europene, dar va sprijini și dialogul cu parlamentele naționale. Sunteți la curent cu aceste întruniri interparlamentare în curând. Prima va avea loc în 9 octombrie la Bruxelles, în, în Parlamentul European. E vorba de o întrunire cu privire la protecția datelor. Iar în ceea ce privește propunerea de directivă cu privire la combaterea fraudei în ce privește uh, interesele financiare pi, prin uh, mijloace uh, penale. Aș dori chiar eu să uh, fac o observație. Aș dori să spun că sunt convins de faptul că e nevoie de progrese foarte însemnate în acest domeniu. În al doilea rând, aș dori să mai adaug că iau act cu tristețe de faptul că, datorită uh, dimensiunii uh, economice și financiare a crizei care zguduie Uniunea Europeană uh, de mult timp, de patru ani, toate aceste dimensiuni ambițioase, toate aceste obiective legate de construcția Uniunii Europeană au trecut pe planul 2. Prea mult, aș spune în uh, dezbaterea politică, inclusiv în uh, Parlamentul European. Și problema este că aceste dimensiuni sunt strâns legate între ele. Criza economică ne-a arătat cât de important este să facem uh, progrese în uh, capacitatea europeană de a veni cu instrumente, cu mijloace și cu voință politică pentru a reacționa la unison împotriva tuturor amenințărilor la adresa integrării financiare și economice. Ceea ce înseamnă că, da, într-adevăr, e nevoie de o viziune de ansamblu, un orizont pentru a uh, folosi potențialul articolului 86 încercăm să uh, stabilim, uh, așa într-o formă embrionară, un uh, procuror general european, nu numai datorită intereselor financiare sau de dragul intereselor financiare, dar și pentru combaterea infracțiunilor penale uh, în legătură cu articolul 83 legat de terorism, traficul de bani, uh, traficul cu uh, ființe umane, exploatarea copiilor, pornografia pe internet, infracțiunile pe internet și așa mai departe, toate aceste aspecte care reprezintă un Uh, subiect, un domeniu de acțiune pentru legiuitorul uh, care trebuie să devină Parlamentul European reprezintă o provocare pentru uh, Parlamentul European. Dar aș dori să știu, în acest sens, de ce directiva se leagă de Uh, temeiul juridic al articolului 325 și nu folosește uh, temeiul juridic al articolului 83, astfel încât frauda, spălarea de bani, corupția, care reprezintă o adevărată provocare pentru uh, interesele financiare și pentru dimensiunea politică a Uniunii Europene, astfel încât decidenții Uh, decidentul principal în acest domeniu pe care îl reprezintă Parlamentul European, care ar putea fi un adevărat laborator pentru un experiment uh, cu privire la aplicarea legislației europene în acest domeniu. Iată uh, prima întrebare pe care doream eu să o pun. Acum aș dori să dau cole cuvântul colegilor care doresc să participe la prima parte a dezbaterii, directiva cu privire la mijloace penale împotriva amenințărilor împotriva uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene și apoi vom trece la uh, celelalte două aspecte ale dezbaterii. Doamna Ladford a cerut prima cuvântul și după aceea vom avea o serie de întrebări și răspunsuri. Doamna Latford, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, și ca și dumneavoastră vreau să mulțumesc doamnei vicepreședinte a Comisiei Reding pentru că ne-a făcut o prezentare foarte interesantă. Este o ocazie excelentă de a discuta în profunzime anumite aspecte cu domnia sa. Într-adevăr, când ne punem întrebări legate de noul proiect de buget european, este clar că este nevoie de a acționa în acest sens nu e vorba numai de eurodeputații care trebuie să se apere întotdeauna de criticile care le sunt adresate uh, când vine vorba de fraudă și fraudarea cu banii uh, contribuabililor din Europa. Este clar că aici e vorba până la urmă de meseria de politician, însă dincolo de aceasta eu sunt uh, îngrijorată de toate aceste pedepse minime despre care se vorbește. Mi-aduc aminte anul trecut, 24 septembrie 2011, Comisia, echipa de la JAI, a pus pe masă o comunicare privitoare la dreptul penal european și apoi noi am venit cu o rezoluție. De fapt, anul acesta, dacă îmi permiteți să citez, spune că uh, măsurile de drept penal european pot să complementeze sau să completeze foarte bine măsurile naționale de profil, este clar că societățile um, naționale au anumite tradiții în materie de drept penal și noi trebuie să acceptăm acest lucru. Raportul de Jean din luna aprilie spune că este nevoie de prevederi uh, de fond uh, de drept penal european, dar ele nu trebuie să sacrifice principiile subsidiarității și proporționalității. E bine, ce am făcut noi? Uh, ne-am gândit în ce măsură putem să avem aceste pedepse minime și maxime. Însă dumneavoastră, cumva, eliminați principiul judecății și a unor uh, măsuri Uh, discreționare din partea judecătorului. Adică acest, acest judecător trebuie neapărat să dea o sentință, oricare ar fi aceasta. Iar aceasta contravine, dacă îmi permite să citesc, cu principiul condamnării proporționale care apare în Convenția Europeană și în Cartea Drepturilor Fundamentale și lucruri care au fost deja subliniate de curțile de la Strasburg și Luxemburg și cred că asta încălcalcă, pe de altă parte, și tot ce înseamnă subsidiaritate și diversitate, principii pe care însăși Comisia le eh, menține sau le susține într-un text nu mai vechi de un an. Eu cred că principiul despre care tocmai am vorbit este esențial pentru orice sistem de justiție. În Statele Unite știm bine că un judecător trebuie să dea o sentință să condamne pe cineva, indiferent cât de disproporționată ar putea să fie aceasta. Și poți să te trezești cu o, cu o condamnare foarte grea uh, pe viață, pur și simplu pentru că nu există această proporționalitate despre care am vorbit. Doamnă uh, comisar, ar putea fi un precedent periculos. Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru, deci trebuie să menținem acest, aceste praguri minime și maxime ale sentințelor, așa cum am făcut tot întotdeauna, pentru că este pur și simplu uh, singura măsură care ne permite să salvardăm uh, sistemele noastre de justiție. Mulțumesc, doamnă Latford. Nu știu dacă dorește cineva să pună întrebări legate de protecția drepturilor, drepturilor financiare, intereselor financiare ale Uniunii Europene? Aceasta este întrebarea. Primul punct. Da. Cred că ați spus ceva și despre procuror. Da, bineînțeles, spune domnul președinte, pentru că, de fapt, decurge ă, cumva din prima tematică. Doamna Zipel, vă rog, și apoi doamna Sargentini. Da, o să fie și întrebări libere. Doamna Reding trebuie să poată să se concentreze pe răspunsurile pe care le va da și o vom lua pe rând, pe capitole. Primele răspunsuri se vor referi la interesele financiare și la procurorul general. Apoi vom vedea și protecția datelor și așa mai departe. Doamna Zippel, vă rog. Herzlichen Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu avem prea mult timp, dar aș vrea să vă atrag atenția că aș vrea să pun o întrebare și față de celelalte două puncte. În ceea ce privește interesele financiare, pot să vorbesc foarte pe scurt. Problema nu este la nivel european, mai mult ca sigur, am putea rezolva aceasta și fără o directivă. Problema este mai degrabă, probabil, undeva la statele membre. Și întrebarea pe care mi-o pun eu, și aceasta este și întrebarea pe care vreau să o adresez doamnei comisar, este cât de eficient poate fi cineva în cadrul acestei directive când e vorba de abuzul de fonduri în statele membre și când câteodată fondurile trebuie puse în aplicare de către statele membre. Deci, pe scurt, este foarte frumos să decidem despre o legislație, dar cât de eficientă poate fi aceasta și ce putem face ca să fie și mai eficientă. Mulțumesc! Mrs. Sargentini. Doamna Sargentini, mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, propunerile legate de Procurorul General European și îmi pun o întrebare. Este vorba de aprofundarea cooperării judiciare și acest procuror este unul dintre instrumente. Însă nu abordăm o chestiune foarte importantă și anume politici clare legate de ajutorul juridic. Dacă avem un procuror general, trebuie să ne asigurăm că persoanele care sunt acuzate pot să se apere. Deci au nevoie probabil de ajutor juridic, asistență juridică. Așadar, uh, avem, de exemplu, acel instrument al accesului la un avocat, însă vedem că între statele membre există diferențe legate de această asistență juridică și că chiar accesul la un avocat nu este garantat peste tot. Ieri am uh, avut ocazia să analizăm și directiva privind uh, azilanții. Și acolo se abordează problema ajutorului juridic. Dar dacă acesta nu este garantat, cum poate fi el totuși uh, oferit cetățenilor, fără să mai vorbim despre azilanți? De asemenea, se vorbește despre acei suspecți vulnerabili. Nu văd în propunerea dumneavoastră unde s-ar încadra un astfel de concept care cu siguranță acești suspecți uh, vulnerabili au nevoie de ajutorul sau de asistența juridică. Încă o dată există discrepanțe între diferitele țări și între țările europene și țările terțe. Nu vreau să vă răpesc timpul, dar dacă dorim să lucrăm pe cooperarea judiciară în Europa, trebuie, înainte de orice alt subiect, să abordăm problema aceasta a ajutorului sau asistenței juridice și știu bine că se spune că înainte de următoarele alegeri nici nu se va discuta ceva legat de acest aspect. Este adevărat sau nu? Trebuie să se schimbe ceva în Europa în cadrul cooperării judiciare în acest sens. Pentru că uh, Având în vedere propunerile care sunt făcute în acest moment în ceea ce privește anchete lansate într-o țară, continuate în alta, etc., eu insist asupra ajutorului juridic, importanța lui și cum vedeți dumneavoastră acest lucru, doamna Macovei. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule președinte, protecția intereselor financiare ale Europei și lupta împotriva criminalității transfrontaliere necesită cooperare Uh, rapidă și eficientă în materie penală și aici m-aș referi la punctul esențial și anume încrederea, nevoia de încredere. Dar avem nevoie și de sisteme judiciare comparabile. Întrebarea mea este următoarea. Aveți intenția de a evalua cumva sistemele noastre judiciare, cel puțin în materie penale, în țările noastre membre, și să vedeți care sunt cele mai bune practici care pot fi preluate de la o țară la alta. Pentru că dacă nu avem sisteme judiciare comparabile și nu avem încredere în acestea, atunci cooperarea judiciară nu poate să funcționeze și atunci uh, reacția și soluțiile noastre la infracțiunile grave și la terorism nu vor putea să fie cele scondate. Eu Mulțumesc, uh, domnul președinte. Am auzit ce ne-a spus doamna Reding, vești bune legate de protecția intereselor financiare, ce am spus și de dimineață, confiscarea bunurilor obținute prin activități uh, criminale. Iată, vești foarte bune Însă ceea ce privește Procurorul General European uh, sau Parchetul European, ne-am dorit mai multe detalii, bineînțeles, doamnă Reding, deși bineînțeles că este un subiect mai delicat pentru comisie și, în general, pentru politicieni. Pe de altă parte, împărtășesc cele spuse aici și anume, atunci când ne gândim la această nouă instituție, de ce să ne mărginim la un domeniu mai degrabă uh, îngust? Ar trebui poate să lărgim uh, reflexia noastră uh, s-a vorbit despre pedofilie și alte subiecte. Și cred că dacă a venit momentul să deschidem acest dosar, de ce să nu fim mai ambițioși și să vedem lucrurile mai în perspectivă? Apoi, uh, uh, Comisia face niște propuneri și vine cu niște inițiative care sunt foarte bune, zic eu. Într-adevăr, cu anumiți membri de la LIBE de aici și de la Comisia CRIM, am avut ocazia să ascultăm membrii ai eh, Comisiei, dar și membrii agențiilor Europol, etc., care ne-au eh, spus eh, cu ce se ocupă ei când vine vorba de combaterea criminalității în contextul actual, de exemplu, mafia înflorește. Iată, orice inițiativă din partea Comisiei care poate să abordeze aceste mari probleme nu sunt decât salutare. Mulțumesc! Domnul mulțumesc, președinte. Aș dori și eu să mă refer la ultima intervenție pentru ca să insist în calitate de deputat din partea Italiei și anume pentru a vă atrage atenție doamnei uh, comisar cu care sunt de acord pentru severitatea cu care a pregătit uh, intervenția sa și pentru felul în care dorește să intervină în cazul în care există fraudă și uh, la adresa fondurilor comunitare și, uh, și um, spalare de bani. Aș vrea să rog pe doamna comisar să ia nota și de faptul că Comisia CRIM, în care suntem membri, mai mulți dintre noi se ocupă cu aceleași probleme, dar aș vrea să atrag atenția mai ales asupra implicării organizațiilor criminale de tip mafiot care se ocupă de aceste activități de fraudă um, fi, financiară. Eu vin dintr-o comisie antimafia de la mine din țară, în care deja de 20 de ani se vorbește de frauda comunitară și de nevoia de a combate acest fenomen. Și situația a rămas, de fapt, aproape la identică cu atunci, deși îmi imaginez că acum fondurile sunt, bineînțeles, mult mai mari și cu siguranță și uh, Există din ce ce mai multe ocazii. Aș dori însă să folosesc ocazia pentru a pune o altă întrebare, dacă îmi permiteți, care este extrem de actuală. Și anume, doamna Reding și, doamn, și Comisia în general uh, observă că față de ceea ce se întâmplă în momentul de față în Franța și toate sediile diplomatice uh, Um, din Franța uh, sunt în... Uh, există o atmosferă fierbinte din cauza publicării acelor uh, acelor desene. De fapt, există chiar o închidere a tuturor activităților diplomatice între două, între unele țări. Uh, și nu vreau să discutăm despre fondul acestei discuții, care nu este neapărat de problema noastră și a Comisiei, ci vreau să amintesc necesitatea de a face uz de articolul 2 din Tratatul de la Lisabona și din, de Carta Drepturilor Fundamentale și deci nevoia de a uh, respecta principiul juridic al libertății de exprimare, incluzând libertatea, dreptul la satiră. Cred că o parte din civilizația europeană vrea să folosească această ocazie, ținând cont, bineînțeles, de sensibilitățile celor care se simt uh, jigniți de astfel de desene și caricaturi, Uh, să reamintim totuși aceste principii. Nu vorbim acum de un film vulgar, obscen și așa mai departe. Vorbim de libertatea și dreptul la satiră. Faptul că a fost blocat, de exemplu, de către hackeri un, uh, un ziar, nu se mai poate comunica pe internet, nu se mai pot uh, trimite faxuri și nici la telefon, așa cum am încercat să contactăm aceste ziare de ieri dimineață și nu s-a mai putut. Este un scandal acest lucru pentru Europa care vrea să apere drepturi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Pe de o parte, doamnă Reding, lucrurile sună foarte bine. Se vorbește de protecția intereselor financiare ale Uniunii, bineînțeles că există deficite. Ați vorbit de 600 de milioane de euro. Sigur că este de înțeles că sunt sume foarte mari. Pe de altă parte, eu sunt destul de sceptică, nu pentru că nu sunt de acord cu acest obiectiv, ci pentru că vreau să știu foarte clar care trebuie să fie um, cadrul pe care îl folosim ca fiind cel pertinent. Ce vrem să înțelegem prin măsurile pe care le luăm, cât de puternice trebuie să fie ele. Adică unde începe frauda? Frauda începe, poate să înceapă și cu ceva foarte simplu. Trebuie să clarificăm uh, mai bine unde acționăm. Nu știu dacă aceasta este calea cea mai bună, dar sunt gata să fiu convinsă dacă este nevoie. Dar atunci când vorbim de procurorul european, pentru mine nu funcționează să spunem pentru aceasta e nevoie de un procuror european, câteva motive și mă întreb ce se întâmplă cu dreptul național, cum de vrem un procuror numai în acest domeniu? Ce o să zică statele membre față de această abordare sectorială a procurorului? Nu pot să-mi imaginez că în acest domeniu limitat va putea să se să se deruleze o activitate. În ceea ce privește procurorul european, trebuie să ne întrebăm și cu privire la armonizarea în domeniul justiției în general în Europa. Ați văzut dumneavoastră progrese în domeniu? Când vă gândiți, de exemplu, la ce fac statele membre în acest domeniu, sunt gata statele membre să facă progrese în acest domeniu de, cu procuror, să aibă un procuror european? Dacă da, poate puteți să ne dați și nouă câteva exemple. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Iar acum văd că doamna McIntyre dorește să intervină și dumnea ei. Da? Vă rog. Da, mulțumesc. Vreau doar să menționez un aspect cu privire la procurorul european. Îngrijorarea mea este că suntem în pericol de duplicare în această problemă. Activitate care deja a fost derulată de către statele membre, mai ales în ceea ce privește procurorul, riscăm să intrăm în paralelisme cu Eurojust și în suprapuneri sunt pentru cooperare, sunt pentru coordonare, coordonare a eforturilor din partea statelor membre, dar sunt foarte rezervate în ceea ce privește crearea unor noi instituții care costă foarte mulți bani și în care mă gândesc dacă chiar există o adevărată plusvaloare. Mulțumesc! Bine, spune președintele, doamnă Reding, vă rog acum să răspundeți la prima rundă de întrebări, astfel încât să putem trece la următorul punct și să mai vină și alți colegi să mai pună întrebări. Doamna comisar, mulțumesc. Începând cu întrebarea cu privire la procurorul european. De ce este nevoie de procurorul european pe o arie de activitate atât de restrânsă? De ce să nu extindem uh, sarcina sa la crimă organizată transfrontalieră? Haideți să începem cu o problemă care se leagă de tratate pentru că tratatul în mod just și clar restrânge posibilitatea noastră de acțiune și asta, aceasta face legătura și cu întrebarea pusă de doamna Ludford. De ce tratatele nu merg prea departe pe această temă, pentru că justiția penală este un domeniu foarte delicat, care este legat de subsidiaritate. Și iată și de ce am spus și am repetat de mai multe ori că trebuie să fim foarte precauți în legătură cu ceea ce facem când e vorba de armonizarea eforturilor noastre în domeniul justiției penale. În momentul de față, tratatul prevede că putem avansa și că trebuie să avansăm pe teme care au legătură cu bugetul european, deci cadrul financiar multianual, și dacă vrem să mergem dincolo de acest cadru, atunci avem nevoie de o modificare a tratatelor. Este logic când ne gândim la criminalitate transfrontalieră, așa cum a spus și președintele de mai multe ori, că există multe domenii în care criminalitatea este transfrontalieră la ora actuală și există și uh, acte legale ale Uniunii, norme europene pe tema crimei uh, organizate transfrontaliere sau criminalității. Dar nu putem să facem aceasta sub tratatele care sunt în vigoare acum. Eu sunt pentru o modificare a tratatelor, dar mi-e teamă că pentru moment, și așa și este corect să fie, trebuie să facem lucrurile pas cu pas. Deci trebuie să avem o abordare treptată și să facem doar ceea ce ne permite tratatul. Președintele comisiei dumneavoastră a pus întrebarea cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. De ce am ales ca bază legală articolul 300, 325? Ca să spunem pe scurt, pentru că acest articol se aplică tuturor statelor membre. V-ați putea imagina că motivul pentru care intervenim aici este pentru că nu este vorba de un atentar, o atentare la bugetul național. Deci că este vorba de bani comuni, fonduri comune. Vă puteți imagina că nu încercăm să combatem acte criminale în anumite state membre care de fapt uh, fraudează bugetul european, de exemplu, criminali care fraudează? Dacă ar fi așa, atunci ar trebui să avem o altă bază legală, pentru că am putea să permitem atunci clauza de opt-out pentru mai multe state membre. Și aceasta, cu siguranță, nu ar fi o cale corectă de a proceda, pentru că imediat am ajunge din nou la o cârpeală în loc de un uh, sistem uh, corect. Articolul 325 vorbește despre măsuri care, și citez, ar putea să fie folosite ca metode de intimidare. Am încheiat citatul. Această formulare care a fost deja folosită în cadrul uh, fraudei sau a încălcărilor grave ar putea, de exemplu, să fie folosită pentru măsurile uh, cu privire la dreptul penal. Haideți să ne uităm și la evoluția tratatelor. Articolul dinainte, în același domeniu, din tratatul anterior, excludea în mod explicit măsurile care aveau un impact pe aplicarea dreptului penal din statele membre, dar aceasta era înainte de tratatul de la Lisabona, repet. Articolul actual, articolul uh, din tratatul de la Lisabona, deci, nu exclude aplic, uh, aplicarea dreptului național uh, penal, deci implicațiile asupra acestuia nu mai sunt excluse. Și se poate folosi acest instrument și pentru măsuri care au impact pe dreptul penal. Este important, după cum îi spuneam și președintelui, ca toate statele membre să fie parte din aceste proiecte, pentru că o încălcare a bugetului uh, Uniunii, a drepturilor legate de acesta și uh, fraudă, nu poate fi considerată ca criminalitate transfrontalieră, dar sunt, din contră, un abuz la adresul uh, drepturilor Uniunii și trebuie să se aplice, deci, măsurile luate pe tot teritoriul Uniunii Europene. The question of how will Întrebarea cu privire la felul în care statele membre vor transpune în, în uh, drept național o astfel de directivă este o întrebare pertinentă. Avem această problemă la fiecare directivă. Întotdeauna se pune întrebarea cum va fi transpusă acea directivă. The Commission works together with the member states during Comisia trebuie să lucreze împreună cu statele membre pe perioada de transpunere. Este și evident că chiar Comisia, ca și gardian, ca gardian al tratatelor, poate să intervină când nu se respectă implementarea conformă cu directiva. Așa este prevăzut. Domnule președinte, deși vroiați să separați diferitele întrebări care au fost uh, puse de către colegi, se vede că este dificil să bagi lucrurile în sertare și să încerci să le clasifici, pentru că uh, Există legături între întrebări. Doamna Sargentini a întrebat despre ajutorul legal, juridic și a întrebat și de ce nu am vorbit despre acesta în propunerea cu privire la accesul la un, judecă, la un avocat, îmi cer scuze. Cred că aceasta este întrebarea principală. Sunt absolut de acord că Consilierea juridică este un element uh, absolut esențial în contextul unui uh, proces uh, corect, valabil și pentru ceea ce s-a spus la, în cadrul Convenției. Directiva cu privire la accesul la un avocat a fost întotdeauna cea care s-a ocupat de dreptul de principiu la un uh, avocat, dar problema ajutorului juridic este mult mai uh, complicată și necesită o evaluare de impact mult mai bună, mult mai complexă. Aceasta arată nu că nu avem nicio lege pe privire la, legi, la ajutorul juridic. Dreptul la un avocat, de exemplu, este prevăzut uh, în articolul 6 al Convenției, iar articolul 47 din Convenție se referă la același subiect. Pe baza acestor prevederi, statele membre sunt deja obligate să garanteze acest drept la ajutorul juridic în anumite situații, fără să existe discriminare între cetățenii europeni. În timpul analizei pe care am făcut-o, am văzut că acest element din Convenția Consiliului Europei se aplică în mod neunitar, din nou, ca într-o cârpeală, după cum ziceam înainte, și declarația de la Consiliul, adoptată la Consiliul din iunie a, văzu, a arătat că dorim să avem un instrument de ajutor juridic uh, peste, peste frontierele statelor membre. Deci, uh, situația este cât se poate de complexă. Avem foarte mari disparități între statele membre și de aceea, înainte să putem uh, vorbi de o evaluare de impact, trebuie să avem mai întâi un studiu detaliat, comparativ, între statele membre, care apoi să poată fi folosit pentru a face propuneri legislative corecte. Acest studiu este în curs, după cum vă spuneam, și lucrăm serios la elaborarea acestuia. Aceasta este legat apoi și de celelalte întrebări pe care le-am primit. E vorba de încredere. pentru că sistemul nostru nu dorește să înlocuiască regulile naționale cu reguli europene. Sistemul nostru dorește să creeze drepturi minime și să creeze punți între sistemele naționale existente. Acesta este un lucru fundamental, este elementul fundamental și pentru ca să poată funcționa trebuie încredere. Dacă nu există încredere, sistemul întreg va cădea, nu va funcționa. E vorba de mandatul de arestare. Există cazuri în care judecătorii decid să nu aplice acest mandat de arestare pentru că există drepturi care sunt garantate într-un alt stat vecin, de exemplu. Există foarte multe probleme din cauza încrederii, după cum spuneam, și încrederea este esențială pentru toate măsurile pe care le luăm. And that is why um, it, is, it has become very clear. A devenit foarte clar că avem un sistem diferit de monitorizare la Uh, în Uniunea Europeană. La semestrul european putem spune că creșterea economică, elementele de, care sunt relevante din punct de vedere economic și social, sau felul în care funcționează administrația. Toate acestea sunt chestiuni cheie. În timp ce încercam să ajutăm țările care s-au angajat să își uh, reformeze sistemul economic, am constatat că există o legătură directă între nefuncționarea sau proasta funcționare a justiției administrative și civile sau comerciale și Mm, reticența de investiție într-un stat membru. Și de aceea de aici s-a născut ideea de a integra în sistemul semestrului european nu numai elemente care sunt legate clar și direct de economie și de dimensiunea socială, ci și elemente care sunt legate de eficiența justiției în general. Pentru moment, împreună cu specialiștii pertinenți din Consiliul Europei, am înaintat elementele necesare pentru a face analize specifice de țară și recomandări, recomandări de țară pentru reforma sistemului de justiție în domeniul civil și comercial. E vorba de un fel de checklist uh, în domeniul justiției, pe care l-am anunțat și eu săptămâna trecută la Parlament, dacă vă amintiți. Am anunțat uh, ideea unui astfel de listă de bifare a diferitelor puncte care trebuie să funcționeze și în fața ministrilor celor 27 de state membre și plus 20 de state membre Consiliul Europei toți miniștrii de justiție care uh, mi-au pus întrebări pe această temă. Aceasta ar fi însă primul uh, pas. Pasul al doilea ar fi uh, altul și anume să încercăm să ieșim din așa numita dilemă de la Copenhaga. Această dilemă vizează faptul că, pe de o parte, atunci când avem țări candidate la statutul de uh, Uh, stat membru al Uniunii Europene. Trebuie să monitorizăm foarte îndeaproape situația lor și să le obligăm, să le forțăm să construiască un adevărat uh, sistem de uh, justiție, sistem judiciar, deci e o procedură interactivă în care noi intervenim, iar după ce aceste state devin state membre, atunci posibilitatea noastră de intervenție este foarte redusă. Și aceasta pentru că între procedura de încălcare a dreptului comunitar, infringement, și articolul 7, nu avem un, uh, un, uh, o metodă intermediară și o dezvoltare a acestui tabel uh, de bord pe justiție ar uh, fi un instrument poate, care să ne permită să ieșim din această dilemă pe care am numit-o dilema Copenhaga. A mai fost o întrebare suplimentară în legătură cu avocatul general și m-a întrebat dacă nu uh, repetăm activitatea, ne suprapunem pe activitatea și mandatul Eurojust. Eurojust. Aș dori să vă reamintesc că Eurojustul reprezintă o reuniune uh, a procurorilor naționali într-o încercare destul de nedefinită de a coopera împreună. Eurojust a început doar să coopereze mai strâns și foarte adresea constatăm că pe teme legate legate de bugetul european, ă, avocatul general se oprește la granițele statului membru vizat și dacă în statul respectiv nu există reguli conform cărora această infracțiune uh, e gravă, nu se întâmplă nimic. Și de aceea avem nevoie de această dublă abordare. În primul rând să definim infracțiunea și sancțiunile minime și după aceea să ne asigurăm că uh, procurorii cooperează mai strâns împreună. Și e de dorit atât în textele care au fost pregătite de către Consiliu, cât și de Parlament, dar și de către Comisie, deci se constată că toată lumea dorește să existe o evoluție de la Eurojust înspre un procuror european general pe baza elementelor stipulate în tratate. Deci, iată, e o procedură pas cu pas pe care o urmăm. Și nu aș dori să procedez ca și când nu aș fi uh, auzit intervenția domnului Borghețio, care se află de altfel în miezul uh, sau vizează preocupările noastre cele mai importante din Europa și de aceea toată lumea uh, dezbate în mass media atât de aprins cam care ar fi dreptul legat de Uh, libertatea de, uh, de satiră, libertatea de exprimare și libertatea de creație artistică. Sunt libertăți legate de uh, libertatea de exprimare, libertatea mass media. Sunt drepturi foarte importante pe care se bazează democrația noastră și de aceea în astfel de situații este atât de greu să obținem un adevărat echilibru în calitate de fost jurnalist, pentru mine există un lucru care este foarte clar, respectiv că libertatea de exprimare în mass media reprezintă uh, baza democrației noastre, temeleia democrației. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum ne uh, întoarcem la uh, programul nostru. Vă reamintesc că până la ora 5 am prevăzut această dezbatere. Aș dori să vă spun și că nu este ultimul punct de pornire de zi, deci va trebui să continuăm și cu alte subiecte, uh, nu mai puțin uh, importante. Și deci, acum vă invit uh, să ne să pornim a doua rundă de întrebări. Cel puțin 10 deputați au ridicat mâna, își doresc să iau cuvântul și deci, încă o dată, repet, e vorba de Eh, pentru runda a treia minim 12 eh, deputați. Eh, voi acorda câte două minute fiecăruia dintre ei, astfel încât doamna comisar să aibă timp să răspundă la motivele de îngrijorare legate de punctul A, drepturile procedurale și apoi protecția datelor. Începem acum cu domnul Duțas, care este raportor care se ocupă de protecția datelor. Mulțumesc! Finfeld, 15 secunde pentru observație. Vă scrieți observațiile, dar pe lângă cele trei subiecte pe care uh, le-ați, uh, uh, le-ați reținut, mai există și alte subiecte care ne preocupă, care țin de profunzimea portofoliului doamnei Reding și sper că până acum și ora 6 să ne spuneți și când vom putea să abordăm aceste subiecte. Președintele, e la altitudinea dumneavoastră. V-am spus, pentru prima dată au fost uh, mai multe întrebări decât uh, legate de subiectul pe care l-am uh, stabilit inițial. Au fost puse și alte întrebări, dar e uh, normal acum ca la a doua rundă de întrebări membrii să aibă posibilitatea să pună întrebări legate de toate chestiunile care îi preocupă. Are acum cuvântul domnul Duțas. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt și uh, probabil că vă vă dați seama că voi, mă voi referi la protecția datelor. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru cooperarea foarte strânsă cu uh, Comisia Uh, aș dori să mulțumesc uh, doamnei comisar uh, în mod personal pentru această cooperare, dar și biroului său, pentru că această cooperare a fost cu adevărat extraordinară și nu pot să fac decât să repet cuvintele doamnei Reding în legătură cu calendarul ambițios. Încercăm să îl menținem, dar bineînțeles că încercăm să ne asigurăm că calitatea primează. Sigur, e un echilibru greu de obținut, dar noi la Parlamentul European vom încerca să facem tot ce ne stă în putință în acest sens. Acum aș dori să mă refer la directivă respectivă ați uh, vorbit uh, despre această alegere pe care ați făcut-o, uh, ați ales să o, deci ați optat pentru o directivă. Noi, Parlamentul European, am fi dorit să avem un sigur instrument juridic, un regulament care să acopere toate aspectele legate de protecția datelor. Bineînțeles că acceptăm și respectăm opțiunea dumneavoastră, însă, așa cum ați spus chiar dumneavoastră, Parlamentul Uh, consideră că uh, protecția datelor este un pachet, avem abordare de tip pachet, vă vom respecta și, dacă e necesar, Parlamentul European va apăra această abordare de tip pachet. Și la ce mă refer când spun acest lucru? Uh, Uh, am primit uh, diverse mesaje de la Consiliu conform cărora o serie de state membre nu sunt chiar uh, pentru această abordare de tip directivă și aș dori să vă întreb dacă ați primit ceva feedback în ce privește stadiul negocierilor de la Consiliu, în ce privește directiva cu privire la protecția datelor, dacă știți care ar fi intențiile Consiliului și ale statelor membre și care sunt și planurile Comisiei în cazul în care veștile pe care le primim primim nu sunt chiar foarte bune. Și, în al doilea rând, în legătură cu regulamentul, bineînțeles, e vorba de un dosar imens intervin uh, foarte multe aspecte, va trebui să discutăm multe teme, sunt sigur că și colegii vor pune întrebări pe multe dintre aceste teme. Aș dori să mă refer doar la chestiunea actelor delegate. Știți că noi, la Parlamentul European, parlam, ă, raportorul și raportorii din umbră, deci în Parlamentul European, noi nu considerăm că justificarea ă, pe care Comisia ne-o dă în legătură cu actele delegate ă, ca parte a regulamentului cu privire la, actele, la, la protecția datelor, noi nu considerăm această justificare suficientă. Noi considerăm că nu avem nevoie de atâtea acte delegate și aș dori să întreb Comisia dacă are vreo idee în legătură cu faptul cum am putea să uh, acoperim această lacună legislativă cu noul uh, mecanism, mai ales ținând cont de progresele tehnologice. Mulțumesc, doamna Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte al Comisiei, ați uh, menționat două aspecte care sunt foarte importante. În primul rând, uh, mandatul european de arestare. Aș dori să vă întreb, dacă o curte supremă refuză printr-o decizie să aplice acest uh, mandat Există vreo posibilitate de a trimite uh, cauza la Curtea Europeană de Justiție? Considerați că e o soluție? Și mă refer la o speță publică cu care sunteți la, uh, la, la curent și cred că chiar la asta făceați aluzie când ați uh, vorbit despre acest subiect. Apoi un alt subiect interesant, uh, această dilemă Copenhaga și tabelul de bord uh, pe justiție. Credeți că în criteriile de Copenhaga, sau am avut posibilitatea prin aceste uh, criterii, exista în, uh, aici posibilitatea de a apăra drepturile minorităților naționale. Și dacă avem un astfel de tabel de bord, această chestiune care a, uh, s-a desprins uh, total din a, a, mandatul Comisiei cu aderarea statelor membre, dacă am putea să abordăm această chestiune din nou, pentru că va fi a, necesară această protecție. Mulțumesc, mulțumesc acum doamna Ghiom. Domnule președinte, o să dau curs unor uh, observații care au fost făcute. Întrebarea mea nu se referă la subiect, ci la a patra rundă de întrebări pe care ar trebui să o avem. Nu știu dacă vom avea ocazia să o facem de acum până la sfârșit. Voi lua cuvântul dacă vom avea a patra rundă. Bun, atunci o să pun o întrebare cu privire la romi. Bun, îmi convine, nu mă deranjează deloc. Deci, iată, profit de această ocazie, doamnă comisar, pentru a reveni la un subiect uh, aprins, care face obiectul unor uh, dezbateri și aș dori să vă pun o întrebare cu trei uh, părți în ce privește eficiența acțiunii europene uh, pe care nu uh, dorim să fie cât mai consolidată, mai puternică. În ce privește absorbirea Uh, fondurilor europene care nu este foarte bună, deși care nu e satisfăcătoare. Avem încă uh, întrebări în acest sens. Aș dori să știu dacă uh, în ce privește mijloacele existente și care nu sunt încă folosite datorită de, din motive administrative sau uh, din alte motive, cum intenționați să abordați această problemă foarte gravă, cum Uh, intenționați să uh, uh, sprijiniți, să aduceți asistență în ce privește integrarea fondurilor. Apoi, faptul că strategiile naționale de integrare nu sunt obligatorii, ele v-au fost trimise în urmă cu câteva luni Uh, nu toate erau uh, pe, pe subiect. Aș dori să vă întreb dacă doriți să vă asigurați că aceste strategii sunt cu adevărat puse în aplicare și dacă veți verifica dacă ele uh, cu adevărat au fost puse în aplicare cu scopul integrării populației rome. Și apoi aș dori să știu dacă pregătiți noi piste la scară europeană cu privire la uh, reintegrarea economică. Am mai pus o uh, întrebare și cred că v-ați referit și dumneavoastră la ea a unei cooperări cooperări uh, eventuale cu privire la microcredit, apoi sensibilizarea uh, în legătură cu pericolul migrării, care nu uh, e bine pregătită și care riscă să dea naștere activităților mafiote și apoi cum am putea în comun să ajungem și la alte măsuri decât măsurile represive. Iată care sunt subiectele care mă interesează pe mine. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc. Tot cu privire la romi, știu că există un acord între Franța și România în ce privește trimiterea acasă a romilor și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră pe această temă, pentru că știu că sunteți în legătură cu autoritățile franceze. Al doilea, a doua întrebare, care se referă mai mult de uh, protecția datelor, revizuirea statutului Europol. Europol uh, susține că Ehm, doresc, Europol dorește să pună în comun uh, date cu parteneri uh, mai numeroși, precum entități private, cu uh, state terțe, doresc să pună în comun datele sensibile și așa mai departe. Deci vor, doresc și să compileze bazele de date. Din punctul meu de vedere, e un Uh, e, intră în contradicție cu directiva cu privire la protecția datelor, dar aș dori să ne spuneți cum vedeți uh, dumneavoastră că toate aceste aspecte, aceste propuneri respectă directiva cu privire la protecția datelor și care este poziția dumneavoastră cu privire la Europol. Domnul Lenciu, mulțumesc. Mulțumesc. <clears throat> Eu aș, de, aș dori să mă refer pe scurt la trei chestiuni. În primul rând, dacă ideea expusă de doamna comisar la Strasbourg privind crearea unui mecanism la nivel european de verificare și a respectării statului de drept și a uh, <clears throat> dependenței justiției uh, se va menține. Al doilea lucru, mă voi referi pe scurt pentru că nu avem foarte mult timp, din păcate, la problema romilor și aș dori să spun că soluția integrării nu este aceea să trecem responsabilitatea de la, ă, ă, către anumite state membre, așa cum se încearcă, ci numai o colaborare la nivel european prin ă, implicarea directă a comunităților rome, ceea ce am susținut totdeauna, niciodată ei n-au fost întrebați ceea ce doresc, administrațiilor locale, atât din țările de origine cât și Uh, din uh, statele unde uh, domiciliază acum și mai ales a adevăraților experți în această problemă romă. Eu cred că planurile dumneavoastră concrete de integrare a romilor nu vor putea avea un efect pozitiv fără a acționa în acest domeniu. Și ultima întrebare legată de declarația dumneavoastră privind România și Bulgaria, admiterea lor în spațiul Schengen, vreau să vă informez că totuși o așa declarație, nu înțeleg de ce ați făcut-o, dar această declarație poate fi periculoasă. Chiar am fost informat, nu am reușit încă să verific, uh, aici, la intrarea în parcul Leopold, uh, au apărut două afișe foarte mari puse de niște uh, organizații xenofobe în care îndeamnă populația de aici, din Belgia, să, nu, să fie contra admiterii României și Bulgariei în spațiul Schengen. Eu cred că acest lucru poate fi periculos. Și cred că opinia dumneavoastră poate pare un pic diferită de cea a Comisiei, pentru că niciodată Comisia nu a susținut că admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen se va face astfel decât prin criteriile stabilite de ă, tratate. Vă mulțumesc. Thank you. Dar ales pa Schengen. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Și eu vreau să mă Mă refer la declarația dumneavoastră săptămâna trecută de la Strasburg și anume acest nou mecanism de salvardare uh, și statul de drept. Puteți să ne spuneți mai multe despre ce este vorba? cu acest mecanism, dar și despre rolul procurorului general. De asemenea, tot legat de declarația dumneavoastră, puteți să ne spuneți mai multe legate de mecanismul de monitorizare, dar și de monitorizare a implementării cartei. Știți bine că există niște obstacole. Cum le putem depăși? Mulțumesc, doamna Ganz. O să fiu, sau am vrut să fiu disciplinată și să aștept până la runda a patra, dar totuși lucrurile sunt mai urgente. Într-adevăr, vreau să pun și eu întrebări legate de acest tablou de bord judiciar și despre dilema Copenhaga, însă ați menționat uh, cazul României în plenară și mi-aș dori să am, avem mai multe date, în sfârșit, legați de acel tablou de bord. Ce detalii ne puteți furniza? Cum va evolua această idee? Apoi, în ceea ce privește această dilemă de la Copenhaga, tot așa, ce se va face în continuare? În ceea ce privește romii, a existat acest raport în care dumneavoastră ați făcut un bilanț cu date provenind de la Banca Mondială și așa mai departe. Însă, în ceea ce privește diseminarea acestor informații în statele membre, ce preconizați în viitor? Cum veți uh, implica aceste instituții pe care le-am menționat, dar și altele? În ce măsură putem să vedem Banca Mondială, dar și uh, pe nudul ca fiind parte a acestor eforturi de colectare și diseminare a unor date legate de Roma. Apoi, Aș vrea să știu ce învățăminte ați tras dumneavoastră vă din colectarea acestor date. Ce putem să facem cu aceste date? Cum pot ele să contribuie la dialogul între statele membre și cum pot să vă ajute aceste date pentru a promova strategiile statele noastre membre, doamna Invelt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să o întreb pe doamna Reding, ca și doamna, domnul Duță, despre ce se întâmplă cu acest uh, pachet protecția datelor care are, merge pe două picioare, dar de fapt numai un picior funcționează, mi se pare mie. Dacă am înțeles eu bine, al doilea picior mai beteag pare să începe să funcționeze la Consiliu. Apoi, eu aș spune că nu putem să adoptăm măsuri în domeniul JAI câtă vreme nu avem reguli și norme în materie de uh, protecția datelor. Aceste lucruri sunt complementare. Apoi, ce crede Comisia în ce privește dimensiunea internațională a protecției datelor? Chestiuni foarte problematice care nu vor fi rezolvate de pachetul actual de profil, pentru că știm bine că țările terțe folosesc aceste date într-un mod pe care noi nu îl putem să controlăm iar uh, avem Statele Unite, dar și China, India, etc. Țările acestea sunt uh, toate atâtea situații care ne preocupă. Apoi, uh, ce credeți despre recentele expulzări ale romilor din Franța? Și apoi aș dori să știu dacă doamna comisar are intenția să vină cu o foaie de drum legată de drepturile persoanelor LGBT. Iată, vă mulțumesc pentru răspuns anticipat. Doamna Iaroca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. Aș dori să vă pun mai multe întrebări. În primul rând, despre Franța, ce face guvernul francez și angajamentele sale în lumina strategiei privind romii. Când vine vorba de romi, vreau să subliniez că a venit momentul ca să vedem ce vom face într-adevăr, mai ales în cadrul cooperării financiare. Dar sunt multe alte elemente care încă nu sunt rezolvate legate de programele operaționale, de MAF, de dimensiunile, abordarea multidimensională care este atât de necesară, etc. Deci, aceste lucruri se le vor găsi sau nu în următoarea strategie privind romii. Și apoi, vreau să știu mai multe despre acel task force de la comisie și propriul dumneavoastră directorat general. Vreau să știu în ce măsură, cum dumneavoastră supervizează această strategie, ă, asta este clar, însă există și alte entități de la Comisie care poate sunt mai puțin transparente. În ce măsură task force pe care l-ați anunțat poate să joace un rol în acest sens? În sfârșit, raportul doamnei Danoca, în ceea ce privește principalul organ de monitorizare a chestiunilor pe romi, FRA, am, deci a existat acest raport și am avut senzația, examinându-l, că rolul acestei, acestui organism, acestei entități, pare să fie mult mai mare decât s-a preconizat inițial. Așadar, vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră în continuare aceste lucruri și, bineînțeles, monitorizarea situației romilor, bineînțeles, fără să uităm încă o dată ce se petrece în Franța. Mulțumesc, doamna Romero. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, nu am timp mult la dispoziție uh, și eu, uh, la prima rundă de întrebări, mi-am respectat timpul de vorbit, însă acum când um, suntem în următoarele runde, n-a mai rămas mare lucru ca și timp. Dar în sfârșit, totuși profit de ce a spus doamna Sargentini pentru a vorbi despre aceste garanții procedurale. Eh, am ascultat ce ați spus, dar am observat că nu ați eh, dat răspunsuri legate de ajutorul eh, juridic și am observat că ați eludat această chestiune. Când preconizați dumneavoastră un pachet de garanții în acest sens? Aveți oare o foaie de drum pe acest subiect? Știm bine că guvernele nu s-au pus de acord asupra acestor lucruri în ceea ce privește drepturile procedurale. S-a vorbit în directivă despre accesul la un avocat, însă nu despre întreaga problematică a ajutorului sau asistenței juridice. Bineînțeles că dosarul este unul complicat, unul greu, însă Comisia are la dispoziție studii și documente la înălțimea unei astfel de complexități. Așadar, puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu aceste lucruri legate de asistența juridică gratuită. Așadar, pe de altă parte, această asistență juridică gratuită nu servește la mare lucru dacă anumite drepturi nu sunt garantate. Și aici m-aș referi la ceva destul de îngrijorător uh, pe care ați menționat ca subiect în ceea ce privește mandatul de arestare. Comisia, ca și gardiana tratatelor și ca și organ legislativ, se poate pune întrebarea ce rol va juca ea în dosarul mandatului de arestare european. În fine, un alt subiect violența împotriva femeilor. Cum s-a spus în plenară, pentru, ă, pentru programele de justiție nu avem niște date bugetare clare. Avem, bineînțeles, programul DAFNE. Bineînțeles că dumneavoastră ați făcut o prezentare binevenită legată de pachetul victime, însă în ce măsură se înscriu aceste inițiative în bugetul european. Acest buget nu a crescut deloc din 2007 încoace. Se vorbește, de exemplu, despre problema drogurilor în acest context. Foarte bine. Însă, doamnă Reding, ați fi putut să insistați mai mult asupra violenței împotriva femeilor în cadrul acestui pachet împotriva, uh, pentru victime, deci și bugetul trebuia să fie pe măsură. Mulțumesc, spune domnul președinte. Uh, într-adevăr, doamna comisar se poate concentra mai bine asupra răspunsului atunci când avem întrebări țintite pe un anumit subiect, însă atunci când abordăm mai multe subiecte în întrebări, este mai greu să structurezi dezbaterea. Așadar, este greu să avem, într-adevăr, întrebări și răspunsuri uh, absolut nestructurate și să ne referim în permanență la rundele de întrebări precedente. Da, Acum însă avem încă alte, alte și alte întrebări și chestiuni pe care încă mai trebuie să le abordăm. Însă, iată, de exemplu, s-a vorbit despre chestiunea, problema romilor. Dar, bineînțeles că mai avem timp dacă sunt și alte subiecte de abordat. Puteți să o faceți. Dar eu, ca și președinte, trebuie să mă asigur că toți cei care doresc de la comisia noastră pot să pună întrebări. Pe de altă parte, trebuie să nu depășim timpul și ordinea de zi. Trebuie să respectăm și timpul dedicat intervenției celorlalți. Deseori se întâmplă, și asta e problematic, că membrii noștri uh, iau uh, cuvântul uh, și după aia pleacă imediat fără să mai asculte și răspunsurile celorlalți sau alte întrebări, doamna Mure. Mulțumesc. Cred că este a cincea sau a șasea oare când intervin și spun ceva legat de un caz șocant în Uniunea Europeană în materie de cooperare penală cel mai șocant și mă bucur că și alți membri maghiari eh, din Parlamentul nostru au eh, menționat acest lucru și mă scuz totuși pentru că trebuie să repet anumite lucruri aici. Este vorba de un cetățean irlandez care a călătorit în Ungaria și pentru că a condus în mod absolut nebunesc, a lovit cu mașina doi copii de 5 și 8 ani care așteptau liniștiți pe trotuar cu bunica lor. Părinții acestor copii au pierdut cei doi copii din cauza unui, unui accident de, de, de șofat absolut nebunesc și șocant. Cei doi copii au decedat. Uh, autoritățile maghiare au acceptat ca uh, persoana aceasta, cetățeanul irlandez, să se întoarcă în Irlanda cumva per parolă, așteptându-se ca el să fie cumva condamnat acolo. Însă Irlanda refuză atât extradarea către Ungaria, cât și uh, să inițieze o anchetă pe propriul teritoriu, adică în Irlanda. Acum două luni, ministrul Justiției a intervenit, acum două luni în ziare s-a făcut mare vâlvă privitor la acest caz. Ce ați făcut dumneavoastră, având în vedere acest caz? Uh, ce se întâmplă cu victimele, cu drepturile lor? Ce putem să spunem acum părinților acestor copii care au murit, um, ce le spunem, că au acces la avocat, că au niște drepturi procedurale, trebuie să meargă la Curtea de Justiție de la Luxemburg sau să meargă la Strasburg. Dumneavoastră, ca și jurist și persoană care se ocupă cu dreptul în Europa, ce puteți dumneavoastră să le spuneți că pot să facă? Puteți să le spuneți pur și simplu că au accesul la justiție în Europa și ce înseamnă, de fapt, drepturile victimelor în acest caz, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Simă. Doamna Zipel, mulțumesc. Nu a fost acum corect de data aceasta în ceea ce privește calendarul. Cred că însă și dacă aveam patru ore, ne-am fi zis că nu ne ajunge timpul, iar noi ca deputați ar trebui să dăm dovadă de disciplină și să ne concentrăm pe acele teme care fusese anunțate, pentru că altfel nu vom primi la nicio întrebare pe care o punem un răspuns cum trebuie. Vreau să vorbesc despre o, un grup de teme. Cred că în toate dezbaterile se pune o întrebare la care nu se răspunde. Ce se întâmplă cu statele membre? Doamna Ars Argentini spunea, vorbim despre drepturi procedurale, dar după aceea, în ceea ce privește Europolul, de exemplu, se dorește din ce în ce mai multă colectare de date, se vorbește despre prelucrarea datelor și și în domeniul justiției, mă refer aici la directivă, dar când e vorba de dreptul acuzaților, atunci statele membre lasă imediat pe frână. Deci ce putem face pentru a îmbunătăți presiunea asupra statelor membre? Ce face Comisia pentru a pune degetul pe rană că nu se întâmplă nimic în uh, protecția datelor în dreptul acuzaților? De aceea eu cred că noi, Parlamentul și Comisia, ar trebui să vorbim un limbaj mai clar, pentru că nu se poate ca să creăm întotdeauna mai multe posibilități de colectare a datelor, indiferent pentru ce scop, și abia după aceea să ne gândim la drepturile victimelor, drepturile acuzaților și așa mai departe. Europa nu poate funcționa decât dacă statele membre sunt și ele um, în, în, la căruță să tragă um, căruța și nu numai singur noi. Mulțumesc, spune președintele. Acum puteți să răspundeți la întrebări. Doamnă comisar, vă dau uh, cuvântul. Da, o să mă străduiesc, domnule președinte, și așa cum totuși încerc să fac, bănuiesc că vă dați seama că totuși răspunsurile mele se doresc a fi serioase și aș vrea să evit limba lemn pe cât posibil. Ceea ce privește protecția datelor, planurile mele sunt cât se poate de clare eu o să mă lupt pentru abordarea de tip pachet. Bineînțeles că anumite state membre uh, nu apreciază propunerea Comisiei și unele la început, încă de la început, au încercat să dilueze cumva directiva sau să nu mai fie directivă și să o transforme în regulament. Uh, dar uh, președintele comisiei dumneavoastră a fost prezent la o ședință la care am reușit să oprim acest proces sau această tentativă. Tratatele ne spun lucruri foarte clare legate de nivelul drepturi, drepturilor. Și anume, același nivel când vine vorba de cazurile publice, private și comerciale. Tratatul nu face niciun fel de diferență între tipurile de cauze. Deci aplicăm tratatele. Apoi să extindem directiva la schimbul de date intern prin intermediul agențiilor de profil, lucruri care sunt foarte criticate. Pe de altă parte, agențiile de protecție a datelor naționale îmi spun ceva exact pe DOS. Nu putem să separăm uh, sau să facem o diferență între datele pur naționale interne și cele care ar avea efecte transfrontaliere. E greu să faci o astfel de diferență. Ambele tipuri de date cad sub incidența acelorlași reguli și nu văd de ce ar trebui să facem o astfel de diferență uh, sporind povara administrativă asupra agențiilor de protecție a datelor și mai și încălcând pe deasupra tratatele. Dumneavoastră spuneți asta, asta spun și eu și așa și trebuie să se întâmple în ceea ce privește actele delegate. Ei bine, aici este vorba de un subiect asupra căruia, într-adevăr, Parlamentul și Comisia sunt pe aceeași lungime de undă. Atunci când uh, redactezi un act legislativ, îți dorești, bineînțeles, în primul rând ca acesta să fie unul cât se poate de bun, apoi ca el să fie acceptat. Dar dacă redactezi un uh, regulament direct aplicabil și știți bine cât de greu este să avem acest drept direct aplicabil peste tot, e bine, când faci asta, nu-ți dorești să te întorci la textul respectiv, să-l revizuiești odată la șase luni. Trebuie să fie un text care să reziste text, trecerii timpului, inclusiv evoluțiilor tehnologice. Nu trebuie ca el să fie întotdeauna punctul de plecare al uh, unei reforme, practic, continue. Iată de ce eu apreciez foarte mult această posibilitate de acte delegate și acte de implementare. Îmi pare bine că avem această distinție. Uh, ea apare în tratat și nu este vorba de o tentativă a Comisiei, așa cum se spus aici, de a uh, face un puci. Deci, putem să punem aceste acte delegate în textele noastre legislative, nu în privința dosarelor foarte importante și strategice. Mă refer aici la diferența între text și considerate și așa mai departe. Bineînțeles că discuția poate să continue între cele trei instituții principale despre ceea ce este sau nu este strategic și important. Uh, Bine, dar vreau să vă spun că în mintea mea era foarte clar că niciun element strategic sau cu adevărat important n-ar trebui să uh, facă obiectul unor acte delegate, ci mai degrabă aspectele tehnice. Și uitați-vă ce scrie în noul tratat, și anume că aceste acte delegate nu pot fi invocate decât pe baza tratatelor și pe baza legislației în acord sau cu Parlamentul și Consiliul. Deci nu Comisia în colțul ei uh, uh, stă și dă în cetățenii Europei. Dar este vorba de o discuție, de o dezbatere care poate să evolueze și se poate vedea până unde se poate merge și până unde nu. Lucrurile acestea se fac în acord cu Parlamentul, deci cu uh, deputații aleși ai uh, Europei. Ideea nu este de a impune lucrurile. Pentru mine aceasta este acea linie roșie peste care nu se poate trește, trece. Și iată de unde și discuția uh, privitoare la mai degrabă directivă sau mai degrabă regulament. Acum, în ceea ce privește țările terțe, sunt la curent cu ce îmi spuneți. Și anume, știu că avem nevoie de legislație europeană foarte solidă avem nevoie de această legislație solidă tocmai pentru a putea să o arătăm în fața lumii sau să arătăm lumii că avem un drept într-adevăr european și nu că suntem divizați. Iată de ce avem nevoie de o legislație solidă, puternică. Acum, Întrebarea legată de instituțiile europene, Eurojust și așa mai departe. Și aici răspunsul este clar. Instituțiile europene sunt acoperite de regulament. Acest regulament, odată ce vom avea noul text legislativ, va fi adaptat. Consecința asta se aplică și agențiilor, cum ar fi Europolul. Am uh, anunțat într-o comunicare din anul acesta, 2012, că vom lansa o comunicare cu toate părțile interesate. Ea va avea loc până la sfârșitul acestui an. Deci, nu vor exista excepții la regulă, regulă și reguli care se aplică tuturora în Uniunea Europeană și tuturor celor care doresc să acționeze, să fie angajați în aceste uh, agenții și care sunt direct uh, în contact cu cetățenii europeni. Acum, în ceea ce privește tot uh, în ceea ce privește aceste decizii de tip comunitar și nu hotărâri de tip comunitar și nu de tip interguvernamental, tocmai pentru că aceste interpretări diferite să nu se întâmple. Odată cu datul de la Lisabona avem ocazia să facem asta. Suntem cu toții nerăbdători, dar n-au trecut decât doi ani de când avem, într-adevăr, această ocazie de a crea drept european comunitar în dreptul sens al cuvântului. Până um, la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, totul se făcea pe bază de acorduri interguvernamentale. Știm bine și lucrurile nu au funcționat așa cum trebuie. Ce pot eu să fac în acest caz este să îmi prezint bunele oficii, intermediind cumva discuția între cele două state membre, dar nu pot să influențez o parte sau alta. Pentru a o face mi-ar trebui o, o lege europeană, un drept european în materie. Și iată de ce, tocmai de aceasta, în 2014 vom asista la o mare revoluție în, când vine vorba de toate aceste acorduri interguvernamentale sau legi interguvernamentale. Ne vom distra de minune pentru că aceste acorduri interguvernamentale în 2014 vor deveni tot atâtea texte de lege UE. Bineînțeles că discuțiile vor continua între statele membre privitoare la toate aceste aspecte. Criteriile de la Copenhaga acum, toată ideea legată de funcționarea aparatului judiciar, de minorități, de corupție, toate aceste lucruri sunt absolut uh, uh, clare, în sensul că v-am spus care este reacția mea și că regret ce se întâmplă, și anume că trebuie să nu fie uh, trebuie să fie posibil să acționăm când ceva nu merge. Și iată de ce am propus să existe o abordare pas cu pas și de aceea am venit și cu acest tablou de bord. O abordare economică, eficientă, care să ne permită să acționăm în mod inteligent și de aceea și acest tablou de bord se încadrează în discuțiile din semestrul european și în propria noastră dinamică economică și acest tablou de bord poate fi apoi adoptat uh, altor elemente uh, de justiție care nu sunt neapărat tributare uh, evoluțiilor economice. Spațiul Schengen acum. Da, dânsul a plecat, dar cred că e important totuși să menționez, pentru că atât de multe lucruri sunt neclare și atâtea neînțelegeri se ivesc. Vreau să vă spun că Comisia procedează la o analiză tehnică pentru a vedea în ce măsură statele membre au granițele gata, pregătite din punct de vedere tehnic pentru a intra în sistemul Schengen. De multe ori ne interesează foarte mult să vedem ce se întâmplă cu granițele externe al Uniunii Europene. Această analiză a fost făcută și Comisia a spus că cele două state în chestiune, adică România și Bulgaria, sunt gata din punct de vedere tehnic, însă decizia politică este luată de statele membre. Cu vot unanim și nu vizează aspectele tehnice, ci aspectele politice și puteți să vă închipuiți, de fapt ați și asistat la așa ceva. Mă refer la întâlnirea miniștrilor de interne, care de fapt nu a avut loc așa cum trebuie să se întâmple. Și vă puteți închipui ce fel de discuții politice privitoare la Schengen au loc între statele membre. That's why... Voi încheia vorbind despre romi. The rights agency in Vienna is a very important uh, Agenția de la Viena este o instituție extrem de importantă și, uh, într-adevăr, desfășoară o activitate extrem de bună, de benefică pentru programele noastre. Nu am toate detaliile acum. Am nevoie de o analiză foarte profundă a datelor, am nevoie de uh, o agenție, de o informație din partea agenției. Știți că suntem uh, oarecum în dezacord cu anumite state membre despre felul în care agenția aceasta uh, va funcționa. Știți că statele membre trebuie să acționeze printr-un vot în unanimitate pentru a vota asupra Agenției pentru Drepturi Fundamentale, FRA. Trebuie, deci, să discutăm despre cooperarea polițienească, cooperarea judiciară în materie penală, toate aceste chestiuni care sunt uh, la îndemâna statelor membre, dar eu am dreptul să cer Agenției pentru Drepturi Fundamentale să pună în, în aplicare aceste sarcini. Sigur că aceasta va duce la discuții cu statele membre, dar uh, tot este bine și în acest caz. Acum programul DAFNE. Intenția Comisiei nu este să întrerupă programul DAFNE, ci dorește să continue în cadrul programului drepturi, drepturi și cetă, pentru cetățeni. DAFNE, drepturi fundamentale, drepturile cetățenilor, program pentru cetățeni și elementele de antidiscriminare și egalitate de gen. Aceasta pentru a putea crea sinergii pentru a simplifica procedurile și pentru ca în final să avem mai multe fonduri pentru programe. Ceea ce prezint eu și eu sunt uh, de părere că acesta este unul din puținele programe care sunt propuse de comisie fără nicio reducere. În final, ceea ce se va întâmpla între Parlament și Consiliu este altceva, însă Comisia pentru toate aceste programe care au de-a face cu drepturi, cu cetățenie, cu femei și așa mai departe, să vom încerca să nu reducem fondurile. Și vom încerca de asemenea să adăugăm un obiectiv specific pentru DAFNE în cadrul programului uh, Drepturi și Cetățenie. Poate că în uh, cadrul negocierilor se poate face acest lucru, deși nu aceasta este calea pe care vroiam să o folosim. Oricum o fi, nu vreau să facem un război pe această temă. Dacă aceasta este dorința legislatorilor, adică Consiliului și Parlamentului, atunci așa o să fie drepturile LGBT, lesbiene, homosexual și foaia de parcurs pe această temă, știți că m-am concentrat pe două aspecte. Îmbunătățirea legislației Uniunii de nediscriminare pe baza orientărilor uh, sexuale. Acesta este principiul ancorat în tratat și ancorat în dreptul uh, Uniunii. Am lansat de asemenea și procedurile de infringement împotriva unor state membre și anume cele care nu au implementat corect directiva liberei circulații în această problemă. Și am făcut acest lucru într-un mod foarte clar, inclusiv atunci când am constatat uh, discriminări împotriva persoanelor uh, homosexuale. Am lucrat și pentru o propunere foarte clară în domeniul uh, justiției pentru a putea să mă asigur că fac propuneri neutre din punct de vedere al genului. Și de aceea propunerile mele vor oferi șansa ca toată lumea să se bucure uh, de uh, aceste drepturi, cum ar fi fost, de exemplu, cum ar fi, de exemplu, propunerea cu privire la drepturile matrimoniale. Apoi, după propunerea comisiei, bineînțeles, trebuie să înceapă o dezbatere între Consiliu și Comisie și Parlament. Ajutorul uh, juridic, nu mai știu unde mi-am pus documentele, dar uh, știu despre ce vreau să vorbesc. Am explicat deja ce facem și de ce avem nevoie de această analiză. The analysis, the, uh, the studies, no, there is no real study. Nu există încă un studiu real până ziua de astăzi. Vom face propuneri legale, am făcut propunere, am scris aceasta negru pe alb și am promis că voi face acest lucru și, suntem, și uh, deadline-ul este 2013. Yes, the situation is not satisfactory da, situația într-adevăr nu este satisfăcătoare. Se pare acum că statele membre nu au implementat uh, complet sau într-o manieră satisfăcătoare strategia pentru romi. Avem problema integrării romilor. Da, într-adevăr, această problemă este departe de a fi rezolvată. Și, într-adevăr, copiii romilor în continuare nu merg la școală. Și acesta este punctul de plecare pe care trebuie să-l folosim dacă nu vrem să se repete această problemă și în următoarele generații. În această vară, la, în luna august, am avut discuții foarte serioase cu colegii mei de la guvernul francez, ministrul de interne mai precis. That. Și pe baza acestor discuții, noua legislație pe tema liberei circulații s-a aplicat. Aceasta se referă, bineînțeles, la drepturile individuale ale cetățenilor și anume faptul că fiecare cetățean nu poate să fie expulzat dintr-un stat membru fără să fi intervenit curtea și fără ca drepturile persoanelor, de, drepturile respectivelor persoane să fi fost audiate uh, și per, părerea lor să fi fost ascultată. Iată de ce mai multe elemente trebuie să fie luate în calcul. În primul rând, o analiză a strategiilor naționale pentru romi, care va avea loc, așa cum uh, v-am spus și cum v-am prezentat, și așa cum au uh, statele membre au uh, prezentat strategia lor la sfârșitul anului. În orice caz, în statele membre există o analiză care este în curs. Dar am impresia că în timpul verii, când toate aceste lucruri au fost discutate din nou sau când s-au uh, repus alte baze pentru aceste probleme, am propus o abordare în trei pași. Apart from all the other things. Huh? First, um, in October, the national Roma contact points will meet. You need, you know that... Trebuie să vedem câte puncte de contact este nevoie, de câte puncte de contact este nevoie. Aceste puncte de contact care au fost deja stabilite vor exista și la Bruxelles pentru ca să vedem ce se întâmplă, dacă există vreun progres, dacă lucrurile nu se mișcă deloc, oricum, ca să putem face o evaluare. Și, de asemenea, cum sunt absorbite fondurile, care sunt misiunile pe hârtie și cum arată ele în realitate, de fapt. Trebuie să creăm un grup pionier de state membre cu trei tipuri de state membre în acest grup. În primul rând, o populație romă foarte mare pe teritoriu este o premiză pentru ca un stat membru să fie în prima categorie. 2. Statul membru respectiv trebuie să fie făcut acțiuni interesante și încercări interesante de integrare populației rome. Acesta poate fi, de exemplu, un stat membru cum ar fi Finlanda, nu neapărat cele la care ne gândim spontan. Și în al treilea rând, a treia categorie, statele membre care au o problemă reală cu acest uh, fenomen. Deci acestea sunt cele trei tipuri de state membre care vor sta la masa de negocieri. și elaborarea unei soluții la nivel european va veni din partea acestor grupuri de state ajutând întâi statele membre să ia acțiuni la nivel național și pe baza acestor acțiuni care sunt întreprinse de aceste state membre, dacă este necesar, eu sunt gata să fac recomandări. Mulțumesc. Thank you. You made an effort to make the final points just in time. Mulțumesc că ați făcut comentariile chiar la timp, la timp în ceea ce privește calendarul Știți că suntem cu 5 minute în întârziere. Suntem însă foarte recunoscători pentru dorința dumneavoastră de a face rezumatul acestor întrebări, de a răspunde la toate întrebările. Este evident, mă scuzați, că de fiecare dată când doamna Reding vine la Comisia Libe și stă de partea aceasta a pupitrului, există conversații foarte vii. Ne bucurăm dacă veniți foarte des la noi, doamne comisar. Cu siguranță vor fi mai mulți prezenți în sală și oricum suntem destul de numeroși pentru ca să participăm la aceste discuții. Vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat timpul și acum trecem la punctul următor, care este un raport. You, you, you see, it's mission impossible to, to, to, to channel the debates. You can't, you, you don't. You know what, you know what, you know what I think? I try to make sure precisely that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 calendarului numai 45 de minute, dar de fapt mai puțin pentru că sunt, este mai târziu deja, pentru a trece prin următorul raport situația drepturilor fundamentale, standarde și practici în Ungaria, în conformitate cu rezoluția pe 6 februarie. Deci vom asculta Îl vom asculta pe raportor. Documentul de lucru pe care l-a prezentat va fi așadar acum expus în cadrul comisiei noastre și Raportor este domnul Tavares. Vom avea o delegație, după cum știți, a delegației, o, a comisiei noastre o delegație care va pleca în Ungaria săptămâna viitoare, deci de luni până miercuri, o delegație ad hoc la fața locului, deci care nu este neapărat uh, conformă cu regulile care se aplică de obicei la vizitele delegațiilor de comisii în străinătate și nu seamănă cu cele dinainte ale Comisiei Libe. E vorba, deci, repet, de o delegație ad hoc cu 8 membri, 8 plus 1, 7 ă, plus 1, ce scuze, deci 8 membri, unul fiind președintele. Vom vizita Budapesta săptămâna viitoare. Vom avea discuții cu diversi interlocutori, cu ă, reprezentanții instituțiilor, cu reprezentanții ONG-urilor, a societății civile, la fața locului pentru ca să dezbatem subiectul acesta și apoi la întoarcerea în Bruxelles să întocmim un raport pe tema implementării mandatului care a fost adoptat de către Parlamentul European în februarie 2012. Nu suntem aici pentru a discuta acum exhaustiv acest uh, raport, nici să ne extindem prea mult în general, ci să auzim din partea raportorului domnului Tavares cam care, sunt, uh, care e situația cu acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Am primit promisiuni ca la începutul de, de la începutul dezbaterii pe Ungaria și la, de la începutul lucrărilor pe acest raport că ne vom pune de acord pe metodologie, în primul rând. Iar apoi că vom vedea și ce facem cu conținutul. Între metodologie și conținut, bineînțeles că mai există și misiunile la fața locului. O parte din ele se vor desfășura, deci, săptămâna viitoare la Budapesta, după cum spuneam. O parte foarte importantă a activităților de fact-finding la fața locului, deci pe care trebuie să le integrăm și în acest raport a fost deja transpusă în documente de lucru. Aceste documente de lucru țin cont și de o altă, uh, o altă linie directoare pe care am considerat-o încă de la început, și anume că ele trebuie să fie complexe și în același timp echilibrate și trebuie să se bucure de contribuția tuturor grupurilor politice. În primul rând, deci trebuie să se bazeze pe fapte, că de aceea se cheamă fact-finding și trebuie să fie apoi redactate într-o manieră de compromis, de cooperare între grupurile membre, bineînțeles și într-un cadru transparent și deschis. Aceste documente de lucru, cel puțin cele două pe care le-am uh, le-am întocmit până acum sunt, de fapt, note pregătitoare pentru delegația noastră de la Budapesta. Apoi ele vor putea fi revizuite cu informații suplimentare pe care le primim uh, la fața locului. Primul document a fost cosemnat de către colegii de la PPE, domnul Frank Engel, mai precis raportor din umbră, și se refera la sistemul judiciar, iar al doilea document de lucru, lucru este pe tema drepturilor fundamentale și a valorilor fundamentale, coautor uh, suntem uh, eu ca raportor și președintele nostru și raportor din umbră, domnul Juan Fernando López Aguilar. Vreau să discut, bineînțeles, cu raportorii despre documente, mai aștept și sugestii pentru ele. Avem un document pe tema libertății presei și îl vom pregăti pe măsură ce avansăm și pe baza raportului cu doamna Renate Weber. Sunt gata să discutăm despre aceste subiecte chiar și după vizita noastră, mai ales după vizita noastră în Ungaria, vom putea să întocmim acest document. Documentele însă sunt destul de seci. Nu există prea multă interpretare posibilă, nu există nicio concluzie prea tare, prea delimitată, dar acesta este felul în care se întocmesc ele. Textul legal care este baza noastră, tratatele și Carta Drepturilor Fundamentale au folosit, fost folosite ca bază și legile cu care lucrăm și care au fost traduse, de exemplu, din drepturile fundamentale din Ungaria și alte legi care au fost aprobate în domeniu în ultimii ani. am întocmit și informații care au venit din partea altor instituții, cum ar fi Comisia, am întocmit un rezumat și Consiliul Europei, adică mai precis Convenția de la Veneția. În primul document am preluat foarte multe din avizul Convenției de la Veneția și sperăm să facem aceasta și cu al doilea document, astfel încât să putem spune că avem un temei juridic solid. pentru textul pe care îl discutăm aici. Începem prin a vorbi despre valorile comune europene, pentru că nu trebuie să fim deloc uh, evazivi în legătură cu acestea, care sunt de fapt deja înscrise în tratat. Acest document analizează în același timp și câteva din legile cardinale importante și noile prevederi din Constituția ungară și se referă și la încrederea reciprocă și dacă aceste legi sunt sau nu compatibile cu încrederea reciprocă. Una din întrebările esențiale pe care ne-am pus-o în uh, elaborarea ultimului document este problema separării puterilor în stat. Nu vrem să tragem o concluzie pe această bază, vrem însă să spunem la acest moment că separarea puterilor în stat este o valoare cheie a democrației. Vrem să o analizăm, să vedem unde sunt limitele noastre în legătură cu tratatele noastre, Carta Drepturilor Fundamentale și să vedem în ce cadru ne putem mișca și să ținem cont și de noile legi și de Constituția maghiară. Cam atâta este, de fapt, punctul de pornire al dezbaterii de astăzi și mi se pare foarte util mai mult să ascult ce zic colegii decât să vorbesc. Sugerez de aceea, dacă poate, domnul președinte și coautor al acestui document, dar și raportorii din umbră, să ne spună câte ceva despre document, dacă au obiecții sau dacă au întrebări pe care vor să le ridice aici. Bineînțeles că suntem disponibili pentru ca să vă răspundem la întrebări, așa cum s-a întâmplat și cu ultimul document. Suntem disponibili și de, pentru feedback în scris pe care putem după aceea să-l adăugăm la uh, documentul final. Pentru moment nu mai am altceva de adăugat. Vreau să-i ascult pe colegi. Mulțumesc. Thank you, Mr. Tavares. Mulțumim, domnule Tavares. Așa cum ați spus, nu am nicio obiecție, dar am cosemnat acest uh, document de lucru pentru că respectă principiile uh, legate de drepturile fundamentale, uh, motivele de temere legate de um, chestiunile constituționale, separarea puterilor, de asemenea mandatul Biroului uh, Judiciar Național și, de asemenea, problema legilor cardinale de care ați vorbit, care uh, a fost uh, creată de către noua Constituție mai ungară. Și aceste îngrijorări sunt exprimate în aceste documente la modul obiectiv. Există o Uh, precizare foarte clară legată de foaia de parcurs care ar trebui să respecte mandatul, să urmeze mandatul Parlamentului. Deci, iată, avem uh, aici întreaga problemă și trebuie să o aprofundăm. După ce uh, se va finaliza această misiune la uh, Budapesta și după ce vom avea toate elementele pentru a uh, ajunge la o concluzie, sunt sigur că vom avea și alte subiecte de dezbatere. Dar cred că acum e momentul să dăm cuvântul colegilor. Colegilor care doresc să ia cuvântul, aș dori să dau cuvântul în primul rând domnului Engel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc amândurora pentru faptul că ne-ați trimis al doilea document de lucru care enumeră o serie de uh, domenii potențial problematice în ce privește uh, legislația fundamentală ungară acum în vigoare. Aș avea câteva observații cu privire la uh, conținut care ar putea fi văzute ca răspunsuri. Dar pentru ca acest document să fie obiectiv, cu adevărat obiectiv, problema potențială ar fi uh, să uh, vedem cum stau comparațiile și o să mă refer la astfel de comparații din patru puncte de vedere. În primul rând, uh, abordarea textului Constituției, promulgarea Constituției, fără însă consultare aprofundată. A avut loc o adevărată, o, o, o, o consultare publică Uh, și uh, um, autoritățile de uh, întocmire a textului au primit foarte multe contribuții, foarte numeroase, care ar fi putut fi incluse în text. Dar nu s-a făcut acest lucru și încă o dată trebuie să mai spunem încă ceva. Autoritatea constituțională în orice stat, până la urmă, este Parlamentul. Nu există o altă autoritate constituțională. Dacă Parlamentul se opune în uh, unui, uh, unui aspect, unui articol, până la urmă nu, uh, nu există Constituție. Deci, uh, faptul că Parlamentul a promulgat Constituția trebuie luat în considerare, așa cum trebuie să ținem cont și de faptul că uh, a avut loc o uh, consultare publică cu privire la noua Constituție. În al doilea rând, legile cardinale. Da, s-ar putea ca aici să avem o problemă și sunt sigur că și săptămâna viitoare vom discuta despre acest subiect cu privire la uh, ce reglementează aceste legi cardinale. Pe mine nu mă deranjează aceste trimiteri la legile cardinale în Constituție. Problema e că ar trebui să fie legi cardinale cu o majoritate specială. Dacă mă uit la situația Constituției mele, ca și alte uh, Uh, Constituții, există uh, chestiuni uh, legate de legi cardinale, pentru că nicio Constituție nu este un program electoral. O Constituție este prin definiție succintă. Dar va trebui săptămâna viitoare să discutăm mai în amănunțime problema legilor cardinale. Și încă o problemă, domnule președinte, în legătură cu ce Uh, poate să revizuiască, conform mandatului său, Curtea Constituțională. Eu, în timpul studiilor, am uh, Uh, studiat legislația constituțională uh, din Belgia, chiar după, uh, înainte de federalizarea din 93. În Belgia s-a creat această curte constituțională de arbitraj, foarte, o inițiativă foarte bună, care a examinat trei articole din Constituție. În primul rând, calitatea cetățean sau răspunderea cetățeanului în fața legii. În al doilea rând, un articol legat de educație și un al treilea care îmi scapă, spune oratorul. Dar nu mai mult decât trei aspecte. Iată un exemplu, printre multe altele, care arată că potențialul de revizuire și domeniul în care poate și trebuie să revizuiască o curte constituțională Constituția e o chestiune uh, de uh, o chestiune foarte divergentă între statele membre și dacă uh, uh Ungaria a optat pentru această modalitate de a proceda, pe mine nu mă deranjează nimic în principiu. Și încă o chestiune, domnule președinte, care până la urmă uh, mă duce la, mă face să fac o sugestie. Bugetul și suveranitatea deplină a uh, Parlamentului uh, din Ungaria cu privire la buget. Noi, în Parlamentul European, nu așa de demult am decis că suveran... nu mai există suveranitatea națională uh, a bugetelor niciun parlament uh, național nu va avea o astfel de uh, suveranitate după ce, va, uh, uh după ce uh, pactul fiscal va fi adoptat. În Germania, pe vremuri, s-a uh, acționat în uh, termeni prefiscali și uh, uh Constituția financiară prevedea că deficitele din buget nu trebuie să depășească investițiile. A fost o prevedere. Cred că mai există o astfel de prevedere și în uh, prezent. Deci se prevede posibilitatea de ca Curtea Constituțională a Germaniei să revizuiască și să uh, declare uh, nelegal un buget care nu respectă această prevedere. Încă o dată, Germania, nu, uh, Ungaria, pardon, nu este singură care uh, acționează astfel. S-a mai întâmplat și înainte și, și mai mult, cu tot ce inventăm noi acum. În ce privește Uniunea Bugetară și Fiscală, sub un nume total greșit din punctul meu de vedere, noi pregătim, ne pregătim să punem capăt suveranității parlamentelor naționale asupra bugetelor naționale. Dacă uh, uh, Ungaria a făcut uh, o, o, o grevă anticipativă în acest sens, nu poate să fie uh, blamată. Dar, domnule președinte, poate că o idee ar fi să avem un uh, raport de inițiativă cu privire la uh, acest subiect uh, și a consecințelor ce face, a celor ce facem noi acum în legislația europeană și care depășește cu mult ce se întâmplă în Ungaria. Da, iau uh, notă de sugestie, spune președintele, și după cum a spus, nu ar trebui să ne pripim la uh, concluzii sau să tragem uh, concluzii pripite cu privire la conținutul uh, subiectului, pentru că uh, va trebui să adunăm întâi date, va trebui să vedem dacă suntem de acord sau nu cu aspectele pe care le vom aborda în acest document, proiect de document de lucru, înainte. Deci vă rog să țineți cont de aceste considerații și ținând cont de calendarul uh, legat de ordinea de zi din această după masă. Doamna Gale acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mai adaug doar două observații succinte. Uh, nu vreau să intru în detalii, sunt doar pentru procesul verbal. Știu că se vor aprofunda foarte multe și vom primi uh, reacții în scris pentru că n-am avut timp să uh, mergem așa chiar în amănunt. Dar un lucru legat de legile cardinale. Trebuie să știți că nu mai există legi cardinale după ce uh, a, noua Constituție a intrat în vigoare sau nu uh, sunt mai multe decât înainte. Numărul acestora chiar a uh, scăzut. Deci, până la uh, promulgarea noii Constituții, nimeni nu a pus sub semnul întrebării aceste legi cardinale și nimeni nu a văzut uh, o problemă legată de aceste legi cardinale. Nu înțeleg de ce dintr-o dată s-a iscat așa o, o, o problemă. Numărul de legi cardinale a rămas același. Mai mult, după schimbări, acestea au fost sugerate, deci a fost făcută chiar o sugestie la adresa Ungariei uh, să aibă aceste legi cardinale pentru certitudine juridică, pentru că aceste organisme au spus că e vorba de o garanție a uh, certitudine, certitudine juridice, dar numărul de legi cardinale nu a uh, crescut. Și încă o observație, s-a mai menționat și abolirea pedepsei cu moartea. Această abolire a fost luată de către Curtea Constituțională. Această hotărâre a Curții, Curții Constituționale a fost și este în vigoare ea e consfințită în Constituție, apoi Ungaria mai este parte semnatară la mai multe acorduri pe această temă și în conformitate cu aceste obligații, ea trebuie să uh, respecte o serie de prevederi și de tratate internaționale. Dar s-a pus o întrebare și poate nu e bine, uh, uh, nu e bine înțeleasă. E vorba de condamnarea la închisoarea pe viață fără suspendare. Trebuie să știți însă că mai bine de 9.000 de răspunsuri au sosit la această uh, întrebare legată de uh, întrebare din Constituție și mai bine de 9.000 de persoane au dorit ca această prevedere să figureze în Constituție. Dar mai există și alte chestiuni care merită uh, clarificare pentru că eu sunt sigură că persistă neînțelegeri și cred că vom uh, avea posibilitatea să primim uh, un răspuns în scris. Doamna Gönț, foarte pe scurt câteva câteva uh, observații, pentru că săptămâna viitoare vom avea destul timp. M-a uh, surprins faptul că uh, Comisia Europeană a uh, criticat numărul de legi cardinale. Pentru mine nu e o problemă principală. Problema este că sistemul de taxe și impozite, sistemul fiscal, Uh, este bătut în cuie cu o lege cardinală și dacă un nou, uh, eventual nou guvern nu va avea o majoritate de două treimi, nu va avea libertatea sau flexibilitatea pe care în alte țări o are guvernul de a lua decizii cu privire la sistemul de pensii, politicile familiale, cu privire la uh, fiscalitate și așa mai departe. Regulile cardinale reglementează ceea ce înseamnă că e nevoie de o uh, majoritate de două treimi pentru a le schimba. Apoi, această dezbatere cu uh, privire la consultarea publică publică. Aveți mai multe uh, numere, dar dacă faceți o comparație între uh, răspunsurile trimise de oameni și conținutul real al Constituției, vă dați seama că există o mică suprapunere. Pe de altă parte, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu chestionarele. Nu a existat o concluzie clară legată de aceste, uh, uh de aceste formulare. Dar dacă întrebați ONG-urile, oamenii în legătură cu uh, ce s-a întâmplat cu chestionare și cu consultarea publică, răspunsul este foarte diferit, dar dar putem, avem timp săptămâna viitoare pentru dezbatere. Mulțumesc, doamna Vergeat. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să ne înșelăm în legătură cu dezbaterea de astăzi. Nu are rost să anticipăm Uh, tot ce vom face săptămâna viitoare, trebuie să vedem dacă suntem cu toții de acord în legătură cu documentul de lucru care uh, ne-a fost uh, propus. Și cred că ar fi foarte bine dacă prietenii și colegii din Ungaria ar rămâne în acest domeniu. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru aceste documente. Președintele intervine. Da, într-adevăr, asta vreau și eu să spun. Da, da, spune doamna Vergea, dar în, când am ascultat a, uh, câțiva colegi, mă întrebam a, uh, care e scopul dezbaterii pe care o avem acum. Mie, documentele mi se par foarte prudente, uh, ele pun o serie de întrebări, fără însă a anticipa tot ce trebuie să facem săptămâna viitoare. aș mai dori să fac două observații și am o, și, o, și o solicitare. Uh, l-am ascultat pe colegul Tavares și a spus că a fost uh, a luat cunoștință cu anumite legi care uh, sper au fost traduse în limba engleză. M-aș bucura dacă toată delegația ar putea avea acces la Uh, documente, pentru că dacă nu, nu suntem pe picior de egalitate în ce privește mm, misiunea noastră de săptămâna viitoare, ceea ce ar pune probleme pe viitor. Eu am încercat să uh, mă ocup și de alte subiecte la care domnul Tavares nu s-a referit, dar textele uh, respective legislative uh, mi-au lipsit și nu cred că poți să faci o treabă uh, de calitate dacă nu uh, ai textele. Îmi pare rău uh, pentru uh, colegii din Ungaria, nu vorbesc limba maghiară, mi-e greu și cu engleza uh, și am încercat să mă ocup de două aspecte care mă deranjează pe mine, uh, ținând cont de preocupările mele. În primul rând, egalitatea de acces la uh, educație. Au fost uh, înfăptuite reforme în acest domeniu care au dat naștere unor, unor întrebări și mi-aș dori să um, primim câteva răspunsuri în acest sens și apoi problema drepturilor sociale și a uh, schimbărilor care au, uh, au, influen- au schimbat uh, codul muncii. Dacă am înțeles, um, am primit programul de săptămâna viitoare, dar cred că ar trebui să, dar știu că ar trebui să ne întâlnim și cu organizațiile sindicale, ceea ce mi se pare foarte important. E adevărat că noi suntem Comisia pentru Libertăți, dar pe toți ne uh, interesează drepturile fundamentale și indivizibilitatea lor, deci faptul că nu ar trebui să se limiteze doar la drepturi politice, civice, ci și că ar trebui să includă și drepturi economice uh, și sociale. Mă opresc pentru că cred că la asta se uh, referea dezbaterea. Doamna Sipel. Aș vrea să mulțumesc celor care au colaborat la aceste documente și care merg în Ungaria săptămâna viitoare. Este foarte important să mergem la fața locului pentru a vedea care este situația. Dezbaterea de astăzi arată cât de important este să ai o bază factuală, să tratezi o, o temă iar dezbaterea de astăzi arată, dincolo de chestiunea dacă suntem sau nu de acord cu acest document, eu pot fi de acord cu documentul, între paranteze fiind spus, arată cât de dificile devin unele dezbateri când intrăm în detaliu. Pentru că, bineînțeles că nu putem uh, verifica numai anumite aspecte, anumite părți ale documentului, de exemplu la legea presei, nu este suficient să te uiți la anumite articole, ci trebuie să te uiți la tot, toată legea și la context și la consecințele legii respective. Iar apoi mai sunt și alte aspecte care țin de Ungaria. Vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme și anume că se va menționa cu siguranță în dezbatere problema legalității și considerarea a ceea ce s-a întâmplat, dacă ceva care s-a întâmplat este legitim, dacă este și corect suntem într-un parlament, parlamentul este un pilon al sistemului democratic și nu trebuie să punem la îndoială acest lucru. Pe de altă parte, se pot întâmpla erori și doamna Gânci a menționat acest lucru. Este ca și la statistici, când uh, ești cel care redactează, poți să faci și câteva modificări și poți influența rezultatul. Deci este un subiect foarte dificil pe care trebuie să-l uh, cântărim. Cred că colegii mai au multe de făcut și uh, îmi pare rău că numărul participanților uh, din sală nu ne face neapărat să tragem în concluzi, concluzia că toată lumea este interesată de subiect. Poate că explicația este că e joi după masă. Altfel, oricum, în comisie trebuie să avem o dezbatere amplă și pe, pe subiect la această temă și cred și sper că vor exista că nu vor exista prea multe teme la care să putem aplica acest subiect și această legislație. Mulțumesc, doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult. Sunt puțin surprinsă. Nu știu ce să facem. O să examinăm uh, cele 27 de constituții din cele 27 de state membre. Acesta este mandatul pe care ni-l propunem Uh, de punct de vedere intelectual, este un exercițiu cât se poate de interesant uh, pentru un uh, avocat sau pentru un jurist, dar nu cred că despre asta e vorba aici. Discuția este despre Ungaria și apoi care este legitimitatea unui astfel de exercițiu. Cred că un astfel de exercițiu trebuie să pornească de la premiza statului de drept. Și aici vorbim despre aspecte procedurale foarte importante. Poate că sunt de acord sau nu uh, cu interpretarea dreptului, așa cum apare în textul de față, dreptului substanțial, însă din punct de vedere procedural, legile, normele trebuie să fie previzibile, lizibile și așa mai departe. Și domnul președinte a spus de la bun început, în această ședință, că vizita de săptămâna viitoare de la Budapesta este complet în afara normelor și regulilor și regulamentelor ordinare, normale ale Parlamentului uh, European. Trebuie deci să clarificăm lucrurile în sensul dorește cumva Uniunea Europeană să arate Ungariei care este statul de drept sau ce este statul de drept. Foarte bine, suntem gata să ne supunem unui astfel de exercițiu, dar vă rugăm să ne spuneți pe ce bază și pe ce proceduri doriți să acționați. Azi discutăm despre Ungaria. Săptămâna viitoare uh, va fi o vizită ad hoc. De ce Ungaria este arătată cu degetul? De ce Ungaria este cea care este evidențiată uh, Uh, pentru că știm bine că avem tot felul de alte cazuri legate de protecția lucrătorilor, numărul de ore lucrate în companiile multinaționale. Iată, uh, anumite subiecte și anumite elemente sunt evidențiate față de altele. Și aș mai spune că momentul ales nu este foarte bine ales. 20 septembrie este o zi neagră în istoria Ungariei, acum șase luni acum șase ani. Am avut loc o demonstrație de forță și de violență din partea poliției pe străzile Budapestei. Sute de persoane au fost practic victimizate. Sute, sute de inocenți au fost aruncați în închisoare acum șase ani în Ungaria. Și iată de ce îmi pun întrebări aici, în acest cadru. Și aș spune că astăzi ar fi uh, o idee bună ca domnul Gând să-și ceară scuze și nu altceva, domnul președinte. Doamne Gormai, tot timpul vorbiți despre același lucru, tot timpul spuneți același lucru doamna mai e vorba de impunitate, este ceva grav, este ce gra grav, ceva legat de drepturile omului. Domnul președinte, într-adevăr, drepturile omului. Parlamentul European a mandatat comisia noastră să facă un raport despre Ungaria. Noi am hotărât să trimitem o delegație în Ungaria, însă în ziua în care ni se va preconiza că trebuie să mergem în Regatul Unit sau în altă țară, o vom face pe baza unor uh, suspiciuni legate de încălcarea drepturilor omului. Însă vreau să vă spun că în Ungaria s-au evidențiat niște lucruri. Este vorba de o delegație ad hoc. Există niște reguli de proceduri care se aplică în general în misiunile normale, însă ele nu se vor aplica aici, ad literam, ad literam în această delegație. Iată, vă rog să nu uitați aceste elemente și nu trebuie să uităm nicio clipă care este scopul nostru și anume protecția drepturilor omului. Bineînțeles că nu ne antepronunțăm în ceea ce privește rezultatele acestei vizite, dar cu siguranță ea va fi fructoasă, cu siguranță ea ne va clarifica lucrurile, dincolo de situația și contextul politice pe care le-ați menționat, doamnă. Încă o dată, avem un document de lucru asupra căruia ne-am pus de acord noi, membrii ai Comisiei Libe. Uh, sau ne putem pune de acord în ce privește caracterul său util sau nu. Până la urmă, însă, ce va conta este raportul final care va fi redactat. Eu însumi sunt raportor pe acest raport și uh, vă rog să ne întoarcem la domnul raportor, la domnul Tavares. Dar înainte, doamna McCunter, mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc și domnului Tavares pentru că ați pregătit acest document care mi se pare foarte folositor. În țara mea se spune să nu pui uh, căruța înaintea boilor. Eu zic, deci, uh, haideți să fim prudenți, să mergem în Ungaria, să vedem ce se întâmplă și să nu dezbatem ceva ce încă nu am constatat la fața locului. Într-adevăr, documentele, dar și faptele pot fi contestate, pot fi interpretate. Și am uh, discutat cu oamenii din Ungaria care, de fapt, uh, au interpretări diferite a anumitor fapte care sunt consemnate în acest raport, acest document care este foarte util pentru că până la urmă ne arată o imagine mai largă asupra situației care ne interesează aici. Este foarte important să avem un dialog deschis cu guvernul maghiar, și să avem o atitudine și o atmosferă de bună voință și de bune intenții uh, când uh, facem această vizită. Să nu politizăm și să nu ne pripim cu judecata înainte de a acoperi uh, toate elementele pe care le dorim în această vizită. În caz contrar, am încălca suveranitatea legitimă a statelor membre, ceea ce nu se face. De asemenea, vreau să vă spun în ceea ce privește Constituția. Vin dintr-o țară care nu are o Constituție scrisă și se mândrește cu asta. Așadar, Constituțiile diferă de la o țară la alta. Să ne păstrăm un spirit deschis și liber în timpul acestei discuții, domnul președinte. Da, e vorba de principii, dar bineînțeles că Uh, legislațiile noastre, dreptul nostru național respectiv, dar și Constituția fiecărui țări sunt legate strâns acum de Tratatul de la Lisabona și de Carta Drepturilor Omului, mă scuzați, Carta Drepturilor Fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene. Uh, toate aceste legislații naționale sunt acum legate și trebuie să respecte aceste texte. Ele sunt obligatorii pentru toată lumea, pe tot, cuprins, pentru tot, pe tot în Uniunii Europene. E vorba, deci, de uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Și în primul articol se vorbește despre statul de drept, respectarea drepturilor. Despre asta este vorba. Despre asta vorbim acum. Și exact aceasta va fi preocuparea noastră în timpul vizitei la Budapesta unii dintre noi vom face parte din această delegație. Dar vreau totuși să dau cuvântul înapoi, cuvântul domnului Tavares, pentru a putea să concluzionăm. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și colegilor și raportorilor din umbră, dar și colegilor maghiari, mai cu seamă. Pentru că dumneavoastră aveți mai multe date despre ce se întâmplă într-adevăr, nu numai din motive lingvistice, să înțelegeți mai bine despre ce este vorba în țara dumneavoastră, dar în general poate că sunteți mai aproape de acea realitate și vă mulțumesc pentru că ați contribuit. Vom încerca tot, ca toate aceste idei să fie integrate în textul nostru. Câteva elemente importante, totuși, pe care aș dori să le evidențiez. Mulțumesc uh, lui Frank pentru comentariile sale. În ceea ce privește acel tratat uh, uh, privind acordul fiscal și legislația financiară, eu aș spune că acest Fiscal Compact Treaty nu este un adevărat tratat european. Asta este interpretarea mea. În orice caz, uh, noi uh, considerăm totuși că bugetul va rămâne în domeniul uh, Parlamentului nostru național, așa cum se cuvine. În orice caz, uh, el nu face parte din ceea ce dorim noi să evidențiem aici cu acest document. În ce privește legile cardinale, salut reacțiile colegilor din Ungaria Adică se pune întrebarea dacă numărul de legi cardinale care a coincis cu adoptarea noii Constituții are vreo relevanță sau nu. Nu vreau să trag concluzii pripite aici. S-ar putea să fie adevărat în ceea ce privește acele chestionare și procesul de consultări publice. Am văzut bine că cele două colege au opinii diferite. Aceste opinii, bineînțeles că le, le, le consemnez și le voi integra, dacă doriți, în raportul meu. Apoi, cererea făcută de doamna Vergia mi se pare una foarte plină de bun simț. Versiunile pe care noi lucrăm sunt identice cu cele pe care le are Comisia. Și cred că secretariatul poate transmite documentele în versiunile respective colegilor, ca toată lumea să aibă la dispoziție aceleași texte ca bază de lucru. În ceea ce privește documentele de lucru, cred că trebuie să ne întâlnim să discutăm lucrurile după ce ne întoarcem de la Budapesta pentru a putea stabili care va fi structura documentului de lucru. Deci, iau notă uh, de experiența dumneavoastră în ceea ce privește legea privind uh, calomnia, educația, etc. Restul vom decide și la nivelul grupurilor politice, deci va trebui să facem niște alegeri. Însă, aceste documente de lucru, dacă sunteți de acord, pot să facă obiectul unor avize pentru alte comisii, cum ar fi Emple, Ocupare sau AFCO. În sfârșit, uh, Pe baza acestui raport nu vom examina 27 de Constituții, etc., ceea ce ne-ați spus dumneavoastră. Noi ne-am propus și cred că avem dreptul să examinăm care sunt modificările recente în legislația, mai ales constituțională din Ungaria. Știm bine care sunt prerogativele, inclusiv ale Parlamentului maghiar, suverenitatea națională, nu se pune problema să fie încălcată, după părerea mea. Și da, de aceea am fost aleși, bineînțeles. Eurodeputații, funct, în funcția lor, recunosc care este importanța suveranității, niciun fel de dubii. Suveranitatea națională sau supranațională este sau izvorăște din suveranitatea populară, deci din uh, faptul că reprezentanții sunt aleși de popor. Haideți să nu intrăm în detalii metafizice. Mulțumesc tuturor colegilor pentru opiniile și ideile exprimate. Vreau să vă spun însă că delegația noastră de săptămâna viitoare este una de, de, de consemnare la fața locului a situației, Fast Fact Finding Mission, despre asta este vorba, așa trebuie să, să fie și toată lumea își poate exprima opinie. Mulțumesc foarte mult, domnule Tavares, mulțumesc tuturor membrilor pentru contribuțiile lor, pentru că ne-au uh, luminat asupra acestui document în lucru. Subliniez un document în construcție. Vom avea, deci, o misiune la Budapesta la începutul săptămânii viitoare și vom uh, reveni în fața Comisiei cu un raport. Mulțumesc tuturora! Și cu aceasta am terminat. Pe data viitoare.